Da? Buon pomeriggio a tutti. Bună ziua tuturor. În primul rând, aș dori să vă informez că întreaga reuniune va fi transmisă în direct pe internet Începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, se consideră adoptat proiectul pe care l-ați primit. Acum câteva comunicări. PP-ul a propus uh, pe Paul Orangel ca raportor din partea AFCO în ceea ce privește implementarea mandatului de arest european PP îl propune pe Laurent Vise ca raportor AFCO în ceea ce privește accesul public la documente, anul, raportul anual pentru anii 2016-2018. Grupul SND propune pe Vlodismir Cimoscevici ca raportor pentru avizul AFCO în ceea ce privește crearea unui mecanism pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale. În ceea ce privește avizul sub forma unei scrisori a președintelui Afet Inta, AFCO a fost informat că nu va exista un raport comun. În schimb, va avea loc o reuniune comună a grupurilor politici uh, cu implicarea informală a comisiilor uh, până pe 3 februarie. Așa cum am discutat cu coordonatorul AFCO în procedură scrisă, Vom transmite o scrisoare președintele McAllister pe 3 februarie. Parlamentul a adoptat o rezoluție cu privire la mandatul propus pentru negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Strasbourg pe 12 februarie 2020. În ceea ce privește acordurile la care s-a ajuns la reuniunea coordonatorilor în reuniunea de marți 28 ianuarie. Am solicitat autorizarea conferinței președintelor pentru a aloca următoarele rapoarte. Rapoarte non-legislative din proprie inițiativă. Dreptul inițiativă a Parlamentului, raportor PP încă de uh, indicat. Um, evaluarea alegerilor europene, inclusiv tratamentul unor chestiuni uh, precum uh, lista transnațională și candidații de vârf. Dialogul cetățenilor și participarea cetățenilor în procesul decizionar UE, raportor uh, GUE-NGL, crearea unui organism de etică, raportor din partea verzilor, Daniel Freud, rapoarte din proprie inițiativă legislativă, reforma actului electoral, <clears throat> care într-o etapă ulterioară uh, se va referi la situația existentă a actualului proces de ratificare a textului agreat între pe Parlament și Consiliu. Rapoarte de proprie inițiativă, evaluare implementării articolului 50 din uh, Tratatul uh, de funcționare a Uniunii Europene, raportor propus de PP Danuto Hübner. Am propus propus de asemenea pentru grupul de persoane eminente uh, următorii candidați pentru conferința președințelor, Lorenzo Ceza și Cristin Verger. În ceea ce privește Osmutul uh, European, coordonatorii au discutat uh, situația actuală a statutului și au convenit că raportorii împreună cu raportorii în umbră vor începe în tratative noi cu Consiliul și Comisia pentru a ajunge la un acord informal care ar putea duce la o nouă relație și, prin urmare, la o nouă propunere a Parlamentului. În ceea ce privește solicitarea Comisiei PETI de a fi implicată în negocierile cu Consiliu, coordonatorii au convenit că nu există o competență specifică a PETI care să justifice implicarea Comisiei PETI în tratativele cu Consiliul. Coordonatorii astăzi, printre altele, au propus să aloce avizul ECON în ceea ce privește raportul legislativ în ceea ce privește transparența, procesul decizional și responsabilitatea democratică. Deci raport care să fie alocat GUE, care mai trebuie să propună o persoană. S-a solicitat aplicarea regulii 57. Coordonatorii vor să ceară autorizarea pentru elaborarea unui raport din proprie inițiativă în ceea ce privește proiectele democratice datorită faptului că Parlamentul va crea un comisie specială pentru a face față intervențiilor străine în alegerile europene care ar putea să contravină subiectului raportului. Coordonatorii au transmis uh, avizul pentru raportul AFET INT în ceea ce privește viitoarele relații cu Regatul Unit <clears throat> Iar Danuta Hubner a fost propusă ca raportor. Coordonatorii au decis să nu mai efecteze um, misiunea în ceea ce privește misiunea uh, și amânarea de asemenea misiunii în ceea ce privește în Polonia datorită alegerilor care vor avea loc pe 10 și eventual 24 mai. Dacă nu există obiecții, considerăm că aceste propuneri au fost adoptate. Comunico inoltre că procesii verbale... Vă comunic că procesele verbale a reuniunilor din 4 decembrie și 9 decembrie 2019 sunt considerate adoptate dacă nu vor fi exista obiecții până la finalul acestei reuniuni. Trecem acum la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021. După cum știți, este prevăzut un schimb de opinii cu Piero Tolu, raportor uh, general pentru bugetul pentru 2021. Îi urez bun venit raportorului uh, general. Îi mulțumesc pentru că a acceptat o întâlnire cu uh, Comisia AFCO pentru a discuta orientările pentru viitorul buget uh, pe 2021, primul an din noul CFM. După intervenția domnului Rotolu, voi da cuvântul coordonatorilor după care domnul Rotolu va putea oferi un răspuns, după care vom trece la prezentarea uh, testului avizului pe care l-am elaborat în calitate de raportor. Domnule Rotulu, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Merci à tous Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor. Ați spus că nu sunteți o comisie foarte bugetară, ci foarte politică, însă bugetul este o chestiune politică. Să ne aflăm acum într-un moment foarte politic, crucial pentru viitorul Europei. Europa este îndatorată uh, către China și Statele Unite și întrebarea este dacă după Brexit Europa poate să-și găsească un nou buget. Charles Michel convoacă un summit, însă acesta pare să fie soldat cu eșecul. Îmi cer scuze, mi s-a cerut să vorbesc puțin mai lent, spune vorbitorul. Deci un moment uh, crucial pentru Europa. Este un moment în care ne organizăm o dezbatere în legătură cu viitorul Europei și ne întrebăm care sunt proiectele care vor reînsufleți proiectul european. Proiectul lui Schumann este încă oare uh, viu Uh, aici aveți un articol care a apărut în 15 um, țări. Da, Europa poate să se renască printr-un uh, tratat pentru climă și ocupare. Miza bugetară nu este una tehnică, ci una fundamentală. De ea depinde dacă Europa va fi în stare să își asume acest proiect. Va rămâne de văzut dacă suntem capabili să votăm, votăm acest buget CFM. Eu am fost în Madrid în decembrie la summitul pentru climă. Știu că, știm că cu Trump este foarte greu să avem un acord în, la nivel internațional și toți cei pe care interesează clima se uită spre Europa. Europa este o putere solidă, dar dacă Europa nu poate să-și financeze propriul pact ecologic, înseamnă că Europa nu are promisiuni, nu are proiecte adevărate și că acest pact a fost doar o promisiune fără fond. Bineînțeles, tema climatului este crucială și Parlamentul și Comisia uh, și-au făcut din acest lucru o prioritate. Am fost în Bamako, la, în Mali, ni s-a explicat că seceta nu a mai fost uh, văzută din 1600 uh, încoace și se vorbește de victime uh, ca și cum ar fi de sida climatică. Că la fel de multe victime ca și cele provocate de sida vor fi provocate de uh, schimbările climatice. Am fost uh, duminică uh, pentru a vedea ultimele cifre în legătură cu emisiile de CO2. Uh, emisiile de CO2 din atmosferă cresc de 3 ori mai repede decât în anii 60. Am putea să ne uităm la COP21, COP22, COP23. Am putea credea că această curbă se um, atenuează, însă evoluția emisiilor de CO2 este în creștere. Dacă prin Green Deal împărțim, înjumătățim emisiile de CO2 până în 2030, uh, un obiectiv esențial pentru umanitate. De 40 de ani, eh, oamenii de știință ne alertează în legătură cu schimbările climatice și datorită lobbyurilor, lobbyurilor corporatiste am pierdut 40 de ani. Eh, ați auzit eh, doamna von der Leyen, discursul doamnei von der Leyen, care a spus că totul se va juca în următorii 10 ani. Bineînțeles, noi lucrăm cu cei care negociază acum și Curtea de Conturi ne spune că nu în 15 ani trebuie găsit bugetul, acesta trebuie să fie găsit de pe acum. Și dacă Comisia spune că trebuie să răspundem la cerințele cetățenilor, toate statele noastre cer justiție socială, locuri de muncă de calitate. Dacă finanțăm pactul ecologic, va fi cea mai bună modalitate de a răspunde în în domeniul imobiliar, în transporturile în comun, peste tot. După cum spunea un deputat polonez, în toate statele există o problemă legată de finanțarea tranziției. Prin finanțarea pactului ecologic putem crea 5 milioane de locuri de muncă, putem crește puterea de cumpărare a tuturor Cineva îmi spunea că și-a izolat apartamentul și uh, economisește 800 de euro pe an o persoană dintr-o familie modestă care spune am uh, câștigat 800 de euro pe care nu-i mai cheltuiesc pentru încălzire. Aceste lucruri se pot crea peste tot în uh, Europa, vom respira un aer mai puțin poluat și totul va fi mai bun pentru climă. Uh, doamna von der Leyen uh, a spus că uh, vrea să creeze o speranță și vrea să, ca Statele Unite să se alăture acestui obiectiv. Însă trebuie să nu fie doar un discurs, avem nevoie și un buget. Bugetul NASA a fost crescut de 15 ori Uh, pentru a pune trei oameni pe lună în anii 60. Este absurd ca noi să ne propunem să salvăm planeta fără să avem mijloacele bugetare. Uh, Pactul ecologic Green New Deal este face referire la programul lui Roosevelt, New Deal, și nu a fost doar o, un discurs, a fost o eficiență politică. Uh, era bătrân, paralizat, dar a făcut să tre- treacă 15 reforme în 3 ani și a cre- reușit să uh, crească bugetul federal de 3 ori. Uh, Kennedy era nebun, Roosevelt era nebun, nu, toată lumea consideră că Kennedy și Roosevelt au fost mari lideri care au uh, uh, avut proiecte, dar le-au și alocat uh, mijloace bugetare. bugetare. Așadar, trebuie să izolăm clădirile, să susținem transportul public, să adăugăm energii regenerabile. Ceea ce e cel mai, cel mai interesant este că în documentul din 14 ianuarie al Comisiei Europene este foarte interesant, nu e foarte paradoxal. Comisia Europeană ne spune că dacă vrem să reușim un pact ecologic, avem uh, nevoie de 260 de miliarde pe an. Deci, dar pe termen scurt avem bani uh, proaspeți, 7,7 uh, miliarde. Deci ni se spune că vom avea nevoie de sute de miliarde, dar deocamdată avem doar un miliard în fiecare an și, din păcate, cu proiectul uh, lui Charles Michel nici măcar un miliard de euro uh, fonduri noi. se mai promite o bancă a climatului care poate va avea 100 de miliarde de euro pe an și se vorbește despre un efect de pârghie de multiplicare, dar nimeni nu înțelege exact cum va funcționa acesta. Documentul comisiei este foarte interesant pentru că este în două faze. Ne spune, la nivel ideal, avem de aceste fonduri, nevoie de aceste fonduri, dar pe, ter- dar pe termen scurt avem nevoie, avem doar atât la dispoziție. Ideal, dacă vrem să reușim pactul ecologic, avem nevoie de sute de miliarde, dar acum de cât avem nevoie. Aici puteți să vedeți toate sursele de emisii de CO2 în, fie, în toate statele membre, care sunt programele existente, care sunt cele care funcționează bine, care funcționează mai puțin bine, unde ar fi nevoie să se ducă fondurile pentru a limita emisiile. Avem așadar două planuri pe care lucrăm. Atenuarea, jumătățirea emisiilor de CO2 în urmă, în 10 ani și după aceea adaptare, să răspundem la uh, numărul în creștere de catastrofe în Europa și global. Va exista în continuare caniculă și secetă în Spania și așa mai departe. În același timp, să avem un adevărat buget pe politicile de adaptare. Europa și Africa sunt două continente învecinate la care au un viitor comun. unde vom găsi atâția bani. Bineînțeles că vom uh, negocia un CFM cât mai ambițios. Am uh, început deja să ne gândim la Comisia Bugete în legătură cu resursele noi. Dacă vrem un buget mai mare pentru climă, avem nevoie de un buget mai mare în general. Dacă cerem fie, fiecarei familii să-și izoleze domiciliul, dacă uh, nu vom cere acestor familii, acestor orașe, sate să, să plătească totul din buzunar. În Polonia mi se spunea că uh, există 30 de mm, mi, 30 de mine de cărbune, închiderea unei singure mine respectivă reprezintă o catastrofă socială, trebuie alocate 100 de milioane de euro pentru fiecare. Așadar, trebuie să avansăm pe resursele proprii. Unii din Parlament spun că nu vom, se va vota următorul buget multianual uh, fără resurse proprii care vin din uh, toate statele membre. Sunt uh, resurse care ajung direct la nivel european și care permit creșterea bugetului fără a face să contribuie familiile cu venituri mai mici. Pentru a încheia, trebuie să înaintăm pe, pe resurse pe resursele proprii, trebuie să utilizăm în alt fel banii Băncii Centrale Europene. Banca Centrală Europeană a anunțat la sfârșitul anului 2014 că va crea uh, uh, că a, crea, a, a spus că a crea, va crea 1000 de miliarde, dar uh, a creat 2600 de miliarde. Cum putem să explicăm dacă comisarul Tomprovski ne, va, ne spune că uh, această bancă pe clima, pentru climă va crea 16 miliarde pe an, dar există peste 1200 de miliarde de euro uh, care sunt necesari. Trebuie să ne gândim dacă banii BCE pentru luptă împotriva speculei, pentru că este nevoie până la urmă de Uh, banii BCE care au ajuns în economia reală doar în proporție de 11%, este necesar să se lupte împotriva speculei, pentru că piețele financiare iarăși sunt în creștere, bat noi recorduri, pentru a continua e, e, relaxarea cantitativă, atunci trebuie să ne îndreptăm către climat și să găsim o Uh, soluție. Bineînțeles, Cristin Lagarde este deschisă, va veni și săptămâna viitoare. Nouă Parlamentului ne revine să facem propuneri noi și să punem presiuni. O altă o propunere nouă ar fi un uh, plan Marshall pentru climă. Deci, uh, în fiecare an, fiecare stat să aibă un pachet de 2% din PIB Uh, disponibil uh, la, cu dobândă zero. Uh, vom putea avea noi resurse, resurse proprii. Trebuie să ținem cont de ceea ce s-a întâmplat cu vestele galbene în Franța. Trebuie să ținem cont cu ce se va întâmpla în toate statele membre. 30-40% din familii nu dețin economii, vor ajunge să piardă uh, foarte mulți bani în urma acestor măsuri și vor ajunge să uh, se revolte împotriva acestor decizii. Uh, fiscalitatea nu trebuie să-i afecteze pe cei cu venituri reduse și cu resurse reduse. La Comisia Bugete lucrăm pe 5 sau 6 resurse proprii. O taxă pe kerosen, de exemplu, nu, am, nu înseamnă că interzicem avioanele, nu interzicem autoturismele, putem să avem o taxă pentru, pe plastic pentru a limita consumul de plastic sau o taxă de CO2 la frontieră. După cum ne-a spus domnul Mario Monti, a spus că Europa va muri dacă continuăm concurența fiscală. Suntem raportul între costuri și beneficii este 45% în medie impozitul pe profit s-a redus la 19%, în timp ce deficitul explodează. Ni se spune că veniturile sunt un lucru bun, dar întrebarea este unde se duc aceste venituri, dacă aceste profituri sunt împăr- împăr- împărțite cu salariații și partea din profituri care nu ajung în economia reală crește din ce în ce mai mult. Închei imediat. Mulțumesc, domnule președinte. Această curbă este destul de impresionantă. Este taxa pe uh, profitul com- companiilor uh, în Europa și în Statele Unite Până la Trump, uh, impozitul a fost 38%. Pentru că până atunci uh, uh, un stat își scădea impozitele și după aceea întreprinderile făceau turism fiscal, se mutau în acest stat. Roosevelt a introdus o bază minimă de 38% a impozitului pe profit Uh, Roosevelt a introdus un uh, impozit federal și este îngrijorător când, dacă ne uităm că în Statele Unite, care nu este un stat marxist, uh, nici pe departe, impozitul pe profitul societăților a fost până la Trump de 38%, în timp ce în Uniunea Europeană a fost în uh, scădere. În sectorul privat uh, auzeam doar despre Uh, perturbări, că trebuie să regândim totul. Și cred, cred că dacă cred că la Parlament, dacă reușim să uh, schimbăm lucrurile, avem nevoie de idei noi, avem nevoie de o consolidare a tuturor comisiilor pentru a putea avea mm, putere de negociere. Și cu un buget adevărat am pute- vom putea să spunem că toate familiile, întreprinderile, școlile vor putea să uh, aibă activități de formare, vor putea primi ajutor din partea Europei. Nu fiecare familie sau fiecare stat va trebui să plătească factura. Am putea să avem și un plan adevărat pentru Africa, un program de cercetare. Am pus miliarde uh, pentru Airbus, pentru Ariane. Sigur, putem să alocăm bani pentru climă de aceea trebuie să asigurăm maximul pentru CFM și pentru Europa 2020, pentru acțiuni care sunt uh, fundamentale. Ar trebui să uh, facem, să punem în joc și ceea ce se află în afara bugetului. În Statele Unite, Barack Obama a dat uh, legea FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, o lege care spune că nimeni nu va mai putea să activeze în Statele Unite fără transparență totală uh, în ceea ce privește investițiile. Deci avem nevoie de o asemenea lege FATCA pentru Europa pentru a opri investițiile în uh, energiile fosile și acești bani să fie uh, alocați pentru pactul ecologic. Știm foarte bine că nu vom uh, Uh, găsi 100 de miliarde în plus, 500 de miliarde în plus de uh, bani pentru bugetul 2021, va trebui să găsim resurse în exteriorul bugetului, pentru că altfel vom continua să finanțăm uh, mm, lucruri care nu vor afecta mm, în, ma- în mare parte lucrurile. Uh, Schuman spunea că pacea mondială nu va fi păstrată fără eforturi pentru a împiedica amenințările care ne așteaptă. Franța și Germania au propus o acțiune limitată, dar decisivă. Carbonul și uh, oțelul au fost puse împreună și a, acest lucru a schimbat uh, uh a schimbat uh, lucrurile la nivel european în două săptămâni s-a ajuns la această decizie. Acționarii au fost uh, au aflat uh, ziua următoare, însă au înțeles că era o decizie corectă. Putem acum să avem un buget corect pentru a avea un pact ecologic. Cred că cetățenii sunt cu ochii pe noi. Uh, Germania va prelua președinția Consiliului și mulți oameni așteaptă o schimbare radicală din toate partidele, din toate statele și mulți sunt uh, uh, reticenți pentru că vor să continue ca și până acum. Am, mi s-a spus de multe ori că Parlamentul se îmbățoșează, dar până la urmă va capitula. Noi am fost de ale, aleși de către cetățeni să, reprezentă, să reprezentăm și în negocierile pentru Green Deal avem această ocazie. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, ție, dragă Pierre. Înainte să dau cuvântul grupurilor politice, aș dori să subliniez câteva aspecte importante. Firește, bugetul uh, e întotdeauna o chestiune de natură politică. Noul pact ecologic este important pentru noi toți, pentru că Europa uh, a și-a asumat lupta împotriva schimbărilor climatice și așadar trebuie să meargă în această direcție. E, eu unul nu cred că am putea să ne atingem obiectivul dacă nu uh, dispunem de bani suficienți pentru a o face nu mai trebuie să solicităm uh, sacrificii din partea economiei reale, din partea uh, industriei, IMM-urilor și din partea agriculturii. Uh, de ce? Pentru că, firește, avem o problemă care se numește schimbare uh, climatică, dar avem și o problemă care se numește șomaj. Trebuie să ne luptăm pentru a apăra locurile de muncă. Iar dacă noi nu suntem în stare să însoțim această schimbare pe care o cerem din partea industriei și agriculturii, uh, Uh, cu eforturi proprii, atunci am ajunge să uh, cauzăm un dezastru. Eu, până la urmă, împărtășesc strategia resurselor proprii, dar uh, eu unul cred că ar trebui să impunem și altora să ne respecte uh, regulile sau dacă nu o fac să plătească. Adică, dacă chinezii produc uh, oțel, fără să respecte regulile europene, atunci trebuie să uh, uh, plătească atunci când exportă oțelul lor spre noi. Da, e adevărat, vorbim despre antidumping, dar în același timp trebuie să existe și o taxă pe carbon. Da, sunt de acord cu ceea ce, ce spune, nu, nu aduc aici niciun fel de critică, însă trebuie să înțelegem uh, noi și să facem pe toată lumea să înțeleagă că uh, Uh, dacă avem o strategie generală, nu putem să izolăm lupta împotriva schimbărilor climatice de adevărata problemă pe care o constituie uh, șomajul și apoi creșterea în Europa. Da, spunem, vrem uh, acest nou pact ecologic, băgăm banii toți acolo, după care uităm ce se întâmplă în industrie și în agricultură și că acolo trebuie susținere pentru acest plan și asta în toate statele membre pentru a obține o schimbare. Deci uh, trebuie să mergem înspre o uh, uh, economie mai ecologică, dar pentru asta avem nevoie de bani. Sigur că da, trebuie să fim ambițioși, dar nu putem să tăiem bugetul, așa cum se încearcă în Consiliu, să tăiem banii de la cercetare, chiar și pentru cercetarea și inovarea în domeniul agriculturii pentru că acolo se vorbea de 10 miliarde de euro care să fie alocați, după care banii au dispărut. Deci putem oare să ne atingem obiectivele dacă nu avem instrumente care să ne îndrepte spre succes? Pentru că dacă nu, e vorbărie goală și nimic altceva. Insist uh, și eu pe ceea ce a spus uh, președintele Sassoli că nu putem să nu ne implicăm, că nu putem să nu acceptăm un buget uh, uh, corect, pentru că uh, bugetul nu uh, înseamnă doar o redistribuire a banilor care vin din uh, statele membre, ci trebuie să avem ceva mai mult de atât și anume să adăugăm ceva la banii uh, aduși de statele membre, să existe resurse proprii. Eu aș pune chiar și o taxă pe internet. Nu putem să acceptăm ca doi giganți chinezi sau americani să ajungă aici folosind ceea ce ai spus și tu, această situație a lipsei unei armonizări uh, fiscale, să ajungă aici, să câștige enorm, după care banii să ajungă înapoi în Statele Unite sau în uh, China. Și fără să creeze prea multe locuri de muncă, fără să plătească taxe. Dacă facem uh, acorduri, trebuie să câștige toată lumea de pe urma lor. Nu trebuie să încheiem acorduri din care noi nu avem nimic de câștigat. Până la urmă trebuie să ne apărăm și identitatea culturală, pentru că dacă uh, acceptăm un uh, uh, internet atât de sălbatic, atunci uh, riscăm să ne pierdem și identitatea. Așadar, nu putem accepta în octombrie sau noiembrie, atunci când vom ajunge să votăm, ceea ce uh, ne obligă să facem uh, statele membre. Pentru că asta ar fi un dezastru pentru, pentru Parlament. Și acesta va avea niște efecte, sigur, înțeleg uh, lucrurile bine, înțeleg asta pentru că sunt politician, trebuie să facem niște uh, acorduri, dar uh, un acord înseamnă că ambele părți uh, fac un pas spre uh, un compromis. Dacă unii fac un pas în față, iar noi un pas înapoi, acesta nu este un compromis. Uh, Asta este valabil și pentru uh, cetățeni. Parlamentul niciodată n-a spus prostii, nici în textele sale, nici altfel. Când vorbim despre resurse uh, proprii, practic solicităm uh, bogaților, uh, nu neapărat statelor membre, să uh, adauge niște uh, bani poate că ar trebui să impunem niște impozite pe bogăția venită din uh, afară, pe bogații care ajung să trăiască în uh, Europa. Dacă suntem uh, ambițioși, trebuie să purtăm un mic război. Trebuie și ca în această săptămână să insistăm în Consiliu pe acest subiect. Eu insist pe mm, această idee de a avea Uh, bani, industrie și agricultură pentru toate statele membre. Deci să nu facem o uh, reconversie între anumite state și să uităm altele. Uh, dau cuvântul acum celelalte grupuri politice. Îmi pare rău dacă m-am întins puțin, însă pentru mine aceasta este o chestiune foarte importantă. Vorbim despre apărarea economiei reale, a agriculturii și industriei, a IMM-urilor în fața a ceea ce se petrece Uh, cu această criză a creșterii, nu mai avem creștere și în fața șomajului care sporește. Începe cu PP-ul? Cine vorbește din partea PP-ului? Danuta Hâbdă nu este aici. Trăjani uh, sau Vințe? Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, Cred că este important să avem această decizie strategică în comisia noastră și împărtășesc multe dintre constatările exprimate de dumneavoastră, dar de asemenea și de președintele comisiei noastre. Deci această abordare legată de bugetul Uniunii și pactul ecologic trebuie să aibă și o componentă strategică. Trebuie să ne gândim înainte, pe mai mulți ani, și să nu uităm de actualele politici ale Uniunii care au menirea să ajute acele state membre care s-au alăturat Uniunii mai târziu și care încă au probleme în a atinge nivelul de dezvoltare a mm, mediu în Uniunea Europeană și pentru care au fost gândite politicile de coeziune structurale și în domeniul agriculturii. Deci o reducere a bugetului doar uh, în ideea de a lua dintr-un loc și a pune în altă parte nu va aduce efectele scontate, pentru că noile state membre, economiile trebuie să se dezvolte până la un nivel care să le permită să schimbe tehnologia spre o economie mai verde. În momentul de față, au dificultăți în a ajunge la acel nivel. Deci, cu ceea ce investim din bugetul european, uh, încercăm să le ajutăm pe aceste state să ajungă la nivelul celor din vest, care, la rândul lor, uh, au un nivel tehnologic care să le permită acest pas ulterior acum. Deci, pe de o parte, trebuie să fim siguri că nu pierdem pe de o parte ce câștigăm pe de altă parte. Apoi, în ceea ce privește finanțarea cercetării și dezvoltării, cred că lucrurile se leagă din ce în ce mai mult de economia verde și aici nu ar trebui să existe reduceri sau nu ar trebui de asemenea să acceptăm reduceri nici în ceea ce privește programul Erasmus, pentru că nu doar studenții uh, circulă dintr-o țară în alta pentru a fi un semestru la altă universitate, ci este și o contribuție la a învăța ceva nou și a te adapta mai bine la un mediu economic nou. E important de asemenea să vorbim despre locuri de muncă și reconversia economiei noastre, și acest lucru nu poate avea loc decât pas cu pas. Nu putem spune că începând de mâine trecem la modul verde și uh, nu mai acceptăm decât produse mai verzi. Această adaptare la o nouă economie mai verde va dura câțiva ani pentru Uniunea Europeană. Este bine că am început acum, dar trebuie să ținem cont de faptul că Economia are nevoie de timp pentru a se adapta și e nevoie ca noile surse de finanțare să existe, chiar dacă vorbim despre bani care sunt încă în uh, bănci de investiții, totuși sunt în continuare banii cetățenilor. Deci, uh, dacă îi luăm dintr-o parte și punem în alta, trebuie să fim foarte inteligenți atunci când construim un buget și să fim uh, siguri că aceste investiții vor aduce rezultatele de care este nevoie pentru a avansa cu economia europeană spre una mai sustenabilă. Mulțumesc, domnul Ruiz Alesa. Muchas gracias, señor presidente. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru prezentarea dumneavoastră și pentru eforturile făcute până acum, pentru propunerile făcute pe care desigur le susținem. Suntem uh, de partea ta în această luptă, în această bătălie pentru buget, în, pentru anul viitor, dar și pentru cadrul financiar multianual. Pro- și proiectul de bugete care a răspuns este unul uh, important, dar trebuie să vedem că bugetul pe anul viitor uh, trebuie privit uh, împreună cu cadrul financiar multianual, iar din informațiile pe care le avem dinspre Consiliu, lucrurile nu prea stau bine. Pe CFM există o propunere a președinției adresată Consiliului și aici putem spune că pentru mulți membri, pentru majoritatea din această cameră, este probabil inacceptabil uh, această propunere. Președinta Comisiei a făcut din pactul ecologic o prioritate, aici subscriem, dar propunerea lui Charles Michel e aceea de a anticipa această prioritate în uh, defavoarea altor domenii politice, depinde de, uh, de pildă politica agricolă sau politica de coeziune. În opinia noastră nu putem accepta acest lucru. Nu trebuie să există câștigători și perdanți. Dacă vorbim de chestiuni fundamentale avem nevoie de un buget mai mare și, și cadrul financiar multianual trebuie să fie construit ca atare. Bugetul trebuie să permită continuarea actualelor politici, dar și uh, realizarea acestei noi priorități a uh, pactului ecologic și aici uh, nu se poate opera doar cu reduceri. Asta este poziția Parlamentului ca instituție și a grupului nostru politic. Știu că este și poziția ta, dar avem uh, de depășit o mare provocare pentru că, în opinia mea, Parlamentul trebuie să aibă o poziție foarte fermă, dată fiind poziția Consiliului. În dacă cumva o majoritate din această instituție ar merge în direcția greșită. În al doilea rând, suntem aici în Comisia pentru Afaceri Constituționale. Am vrut să reamintesc elementele constituționale ale bugetului care mi se par pertinente aici. În primul rând, considerăm că avem nevoie de o uniune politică care să aibă greutate la nivel mondial în politica de securitate, politica externă și în acest sens trebuie să avem, să dispunem și de un buget care să corespundă unei dimensiuni uh, globale geopolitice. Acest buget trebuie să um, fie la nivelul uh, competențelor pe care le dăm Uniunii. cadrul financiar multianual prevăzut în momentul de față ne-ar face să ajungem la nivelul anilor 80, dacă facem referire doar la procentul din PIB. De atunci a existat Maastricht, Lisabona, căderea zidului Berlinului, la momentul respectiv, Uniunea Europeană avea competențe mult mai puține. Este o contradicție. Nu? Atribuții din ce în ce mai multe și un buget din ce în ce mai mic. Aceasta este o, un argument de ordin constituțional. Iar uh, al doilea se leagă de propunerea pentru un pact ecologic și finanțarea aferentă. Nu e vorba doar de aș propune niște obiective frumoase, ci de a dubla aceste obiective și cu finanțarea uh, necesară combaterea schimbărilor climatice și așa mai departe, toate acestea trebuie incluse în tratatul cu privire la a Uniunii Europene. În al treilea rând, uh, procesul decizional depinde din nou de summitul de peste două zile. Știm că negocierile pe CFM și pentru resurse proprii suntem într-un blocaj și avem mari probleme datorită regulii votului majoritar. Este o chestiune constituțională pe care trebuie noi să o tratăm în cadrul unei reforme a tratatelor sau măcar să începem să discutăm acest lucru în cadrul conferinței pentru viitorul Europei și sperăm că aceasta va demara pe 9 mai, când aniversăm 70 de ani de existență a Uniunii Și da, bugetul trebuie adoptat cu, în unanimitate. iar în același timp Parlamentul nu are niciun rol în acest proces decizional. Putem spune da sau nu doar. Sigur, și asta este o armă importantă, dar nu există practic un uh, proces de codecizie. Același lucru este valabil și pentru resursele proprii. Uh, și pentru resurse proprii este nevoie de unanimitate la summitul european și în plus ar mai trebui agreate aceste măsuri și de către parlamentele naționale prin mecanismele constituționale prevăzute la nivelul statelor membre. În uh, actualul tratat tratat nu mai există o listă cu resurse proprii, așa cum erau în tratatele precedente. Uh, dar uh, tot în tratat uh, ar trebui prevăzute specific aceste resurse proprii, așa cum a precizat și raportorul și președintele comisiei cu un impozit digital un uh, impozit pe tranzacțiile financiare. La această listă mai putem adăuga și dividendele Băncii Centrale Europene, că și aici mai vorbim de ceva miliarde și încă o, un argument de natură constituțională, diferitele poziții din buget pe cetățenie, cultură, Erasmus, uh, corpuri de solidaritate, Europa cetățenilor, toate acestea sunt poziții pe care trebuie să le apărăm și care sunt importante pentru cetățeni. Mulțumesc, domnul Diron. Și, și evident... Eh, Firește, am ascultat cu foarte mare atenție prezentarea lui eh, Pierre, pentru care îi mulțumesc. Îi mulțumesc și că a venit în sânul comisiei noastre. Pierre, eh, a zis că bugetul, și a confirmat apoi și domnul președinte, este o chestiune politică. Cu cât vă ascult mai mult, cu atât îmi dau seama că problema care trebuie să o rezolvăm noi uh, și comisia noastră e uh, să răspundem la întrebarea următoare. Ce dorește să construiască Europa? Uh, L-am ascultat pe domnul Tajani și îi împărtășesc uh, dorința de a dezvolta uh, chestiune care țin de uh, mediu, câtă vreme răspundem la preocupările economice și uh, sociale. Sunt în totalitate de acord cu acest demers. În același timp însă mă întreb dacă chiar ne-am oferit mijloacele uh, să putem face toate acestea. Uh, Oare putem să uh, ajutăm uh, industria? Dacă ajutăm uh, industria în Europa să delocalizeze, pierdem locuri de muncă în Europa. În Italia știți foarte bine cum stau lucrurile. Nu pot să vă fac litania ceea ce s-a întâmplat în nordul și estul Franței, care sunt zone economice foarte bogate, unde exista cărbune, oțel sau construcție de mașini. Franța încă mai vinde multe mașini și în Italia, însă important este să aflăm unde le fabricăm și de unde le aducem și care este până la urmă costul social și industrial uh, al alegerilor noastre, care sunt până la urmă niște alegeri europene. Domnule președinte, spuneați că până la urmă ar trebui să știm să îi sancționăm pe americani și marile întreprinderi americane care ajung aici la noi și care nu plătesc uh, taxe. Uh, însă, dacă nu mă înșel, Statele membre ale Uniunii Europene sunt cele care fac astfel încât aceste mari întreprinderi să ajungă să nu plătească impozite. Uh, Irlanda, Luxemburg, uh, Olanda în mare uh, măsură. Deci, întrebarea pe care ne-o punem este cea pe care am amintit-o. Ce fel de Europa dorim să avem, să creăm? Pentru că dacă nu ne axăm pe fapte, Uh, nu putem înțelege că adversarii noștri nu sunt Google, Microsoft sau Amazon, ci am, adversarii noștri sunt uh, reprezentați de incapacitatea uh, Europei de a se pune de acord asupra uh, unor bugete care să stea la înălțimea provocărilor pe care le uh, avem și ambițiilor noastre. Uh, vorbim despre șomaj, despre lupta cu probleme climatice și așa mai departe. Mie mi-ar plăcea ca această comisie să poată să facă munca din amonte, adică o muncă necesară pentru ca comisia noastră să poată să uh, lucreze eficient. Repet, ce fel de Europa ne dorim? Dacă acceptăm uh, ca uh, Europa Uh, să zicem în Italia, uh, uh, Fiat produce numai la Torino. Nu mai stau lucrurile așa, Fiat nu mai produce doar la Torino, dar să spunem, Fiat produce la Torino, locurile de muncă sunt acolo, adău- valoarea adăugată revine orașului Torino. Câștigă și Italia căci transmite mai departe aceste mașini dar ar fi bine să ajungă beneficii ale uh, Uh, acestei uh, afaceri și în uh, Calabria, să spunem. Să zicem, eu, sunt președintele Fiat, am acționari, nimeni nu spune să nu mă duc în, Calabria dacă este legal. Însă întrebarea mea este ucit sau nu bugetul italian făcând asta? Răspunsul este da. Deci, Uniunea Europeană nu este un spațiu cu o piață internă în care regulile sunt la fel. Uh, pentru toți uh, operatorii. Ar trebui să fie așa, că vorbim despre chestiuni fiscale, economice sau de uh, mediu. Pentru că dacă nu vor sta lucrurile așa, vom eșua. Uh, împărtășesc, Pier, aproape în proporție de 100% analiza ta. Însă uh, trebuie să nu vorbim doar de o simplă modificare bugetară sau de o creștere uh, bugetară, pentru că așa nu vom găsi răspunsurile politice în Europa. Trebuie să avem o Europa care să treacă de nivelul interguvernamentalității pentru a avea cu adevărat o Europa federală care să funcționeze. Pentru că Roosevelt a reușit pentru că acest impozit era federal. Putem dezbate chestiunea la nesfârșit uh, și aici în, uh, în Europa, însă Da, n-am la fel de mult timp, spune vorbitorul, cum au avut uh, antevorbitorii mei, dar voi încerca să închei. Uh, oricum, uh, ideea ar fi să încercăm să salvăm Europa și eu voi continua indiferent de subiect, pentru că putem continua să discutăm la nesfârșit, dar dacă nu suntem capabili să ne uităm unii în ochii celorlalți și să spunem, da, vrem să salvăm uh, agricultura, industria, uh, cercetarea, dar nu reușim și să spunem de ce nu o facem, atunci putem să discutăm între noi la o cafea sau la restaurant. Închei spunând că dacă vom continua să avem uh, bugete uh, uh, pe un an, buget mai mic de 1%, când bugetul federal american este cam la 20%, cu siguranță vom eșua și vă spun asta de pe acum. Deci trebuie să facem astfel încât comisia noastră, care nu are aceleași constrângeri ale vieții cotidiene ca celelalte uh, comisii uh, să propună un proiect european care să răspundă provocărilor secolului al XXI-lea. Îmi pare rău că m-am întins, dar de fapt uh, nu îmi pare. Da, dezbaterea este foarte interesantă, subiectul mi se pare și el foarte important, însă trebuie să vă reamintesc că, că după dezbaterea pe care o purtăm cu Pierre, va trebui să mai discutăm și uh, un aviz, aviz al comisiei noastre, uh, și apoi și situația uh, drepturilor fundamentale, uh, Uniunea Europeană, după care la ora 16.30 uh, vine domnul comisar Sefcovici. Între timp mai trebuie să și votăm partii de politici și fundațiile europene. Următorul vorbitor. Intervenție fără microfon din sală. Da, s-a schimbat ceva, spune domnul președinte. Eu sunt și în Comisia pentru Buget. Nu trebuie să intru în multe dintre aceste detalii pentru că avem uh, ocazia să discutăm aceste detalii uh, și altă dată, dar pot să spun că sunt impresionat de abilitatea voastră de a Uh, traduce niște uh, cifre plictisitoare într-un manifest uh, politic. Pentru mine, chestiune care se leagă și de avizul nostru de la AFCO și pe care vreau să le aduc aici în discuție, tocmai pentru că se leagă de dezbateri specifice AFCO, sunt următoarele. Mai întâi, conferința cu privire la viitorul Europei. Am venit de la o întâlnire a raportorului din umbră pentru chestiunea legată de buget și Întrebarea este, prevedem uh, la Comisie, Parlament și Consiliu buget pentru această viitoare uh, conferință sau nu? Ar fi important pentru noi să facem uh, asta pentru că dacă nu există buget, nu va avea o misiune ușoară această conferință. Cred că ar trebui să subliniem niște aspecte atunci când vorbim despre raportori sau despre persoanele care sunt responsabile pentru bugetul Parlamentului. Uh, să discutăm despre registrul cu privire la uh, transparență. Doar două persoane se ocupă de acest subiect și mă gândesc că poate ar trebui să uh, ne gândim că este foarte greu să, să răspundem la solicitările tuturor uh, grupurilor uh, politice uh, cu așa puțini oameni implicați. Deci poate ar trebui să ne gândim și la alocarea unor resurse umane mai generoase pentru acest obiectiv. Următorul vorbitor. Am preferat să-l las pe colegul nostru din partea Vezo să se exprime mai întâi. Unul dintre avantaje este că uh, toți federaliștii au uh, vorbit până acum, iar eu unul pot să am o uh, uh perspectivă diferită. Voi vorbi uh, olandeză. Ieri uh, am participat la o dezbatere despre Parlamentul Federal aici în, în Belgia, vis-a-vis -vis de clădirea noastră. Am uh, discutat cu premierul belgian uh, care merge la summitul european uh, pentru a discuta bugetul multianual. Am încercat să, să pregătim lucrurile și această discuție împreună cu colegii belgieni. Și în conformitate cu planurile existente sau, mă rog, după cifrele lui uh, Timmermans, 20% din bugetul european ar trebui alocat uh, pentru uh, pactul ecologic. Asta s-a tot spus. Însă colegii belgeni au fost absolut inflamați de aceste idei. Se pare că um, se vehiculează și alte idei conform cărora o treime din bugetul european ar trebui alocat acestui pact până la urmă se face dovada lipsei de cunoștințe a unor care încearcă să transmită uh, anumite argumente către uh, contribuabili sau către cetățeni. Atunci când explici toate acestea Parlamentului uh, belgian, cu toții se, se tem, se gândesc că o să le parvină o factură uriașă din partea Uniunii Europene. Bieții contribuabili Uh, vieții uh, reprezentanți naționali ai Parlamentului uh, sunt năuciți. Pe de altă parte, aici, în Parlamentul European, ne gândim că poate cu retragerea britanicilor, care aduceau 10 miliarde pe an la cadrul financiar multianual, cu siguranță Dacă acești bani uh, vor lipsi, bugetul ar trebui revizuit. Uneori britanicii ajunseseră să plătească și 12 uh, uh, miliarde. Cu siguranță înțelegem cu toții că vor fi niște bani în minus, după care ne întrebăm de ce au plecat britanicii. Ei bine, pentru că s-au uh, gândit uh, că britanicii consideră că Uniunea Europeană le uh, Uh, preia prea multe dintre resurse, că este un proiect prea costisitor pentru uh, ei. Prin urmare, de ce nu și-au uh, revenit în simțiri ceilalți europeni și să spună nu ne vom mai asuma atât de multe proiecte europene și până la urmă nu am vrea să contribuim nici uh, Uh, atât de mult la uh, bugetul european. Europene. Nu, uh, noi spunem, britanicii au plecat pentru că n-au mai fost de acord cu Uniunea Europeană sau pentru că nu a existat suficientă Uniunea Europeană, ca să citesc pe domnul Verhofstadt. De fapt, avem nevoie de mai multă Uniune Europeană. Mulți ne prefacem că nu se întâmplă nimic și că și refuzăm să înțelegem că Europa se va confrunta cu tot mai multe probleme și va avea pentru asta tot mai, uh, nevoie de tot mai mulți uh, bani. Mulți se bucură de această abordare federală, uh, doresc să se ceară tot mai mulți bani din partea statelor, însă noi am fost opoziția, noi nu am votat pentru asta. Sigur că da, există o majoritate care a votat pentru, însă există și o opoziție, o opoziție din ce în ce mai serioasă care crede că Europa trebuie să își revină puțin. nu cred că tot Parlamentul își dorește ca uh, mai mulți bani să ajungă în bugetul Uniunii Europene. Din contră. Iar aici chiar credem că ar trebui să vă scuturăm, să vă dăm un semnal de alarmă și să vă spunem să vă liniștiți. Dacă trebuie să facem uh, ceva, uh, spuneți chinezii trebuie să plătească, americani trebuie să plătească, sigur că da, sună foarte bine, dar în acest moment chiar nu avem bani nu avem bani pentru a finanța ceea ce spuneți. Iar contribuabilii nu știu nimic despre toate acestea, pentru că vă spun, dacă mă duc să vorbesc cu omologii noștri belgeni, eh, pur și simplu colegii de acolo sunt eh, inflamați eh, față de ceea ce se întâmplă aici, față de ceea ce se tot spune. Uh, sunt uh, cifrele lui Timmermans, nu știu câte zerouri sunt acolo în spatele cifrelor 12, 13, nu mai mi-aduc bine aminte, însă oamenii se, se îngrijorează. Se întreabă oare va ajuta acest uh, pact ecologic? Uh, chiar uh, uh, vom ajunge să ne atingem uh, ambițiile? Votanții noștri cred și ei în Europa, dar sunt distrași de la ideea originală. Uh, care firește spune că trebuie să, să cooperăm, până la urmă trăim cu toții pe acest uh, continent. Însă nu mai putem continua cu această idee de stat european centralizat. Reveniți cu picioarele pe pământ, vă rog, uh, adunați-vă și fiți uh, raționali, luați și factorul uman în, în calcul. De aceea m am bucurat să pot să iau cont, pe după toți federaliștii, pentru că punctul nostru de vedere este foarte clar, iar noi vrem să ne distanțăm de tot ceea ce s-a spus până acum. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Vreți să spuneți ceva numele grupului GUE? Nu. Foarte bine. Pierre, dacă dorești să oferi un răspuns, trei minute. Monsieur le Président, le débat est passionnant, ça mériterait... Mulțumesc, domnule președinte. Știu că cu toții avem constrângeri de timp. Dintr-o dată, din nou, nu e vorba de tăierea fondurilor de coeziune pentru a avea un miliard în plus. Uh, s-au întrunit 17 uh, state la Lisabona care au declarat că au nevoie de fondurile de coeziune avem nevoie de politici de cercetare. Este ridicol că ne se propune, propun scăderi în domeniul cercetării. Și mi se spune că ar, ar, fi, ar putea fi uh, uh, utilizate 5 miliarde de euro pentru proiecte interesante, dar au fost alocate doar 250 de milioane. Uh, eu am lucrat 11 ani în uh, sectorul privat. Acolo felicităm un patron care are o strategie ambițioasă, care are o viziune pentru întreprindere. Și dumneavoastră ne spuneți că trebuie să fim mai modești și mai reținuți. Peste tot se, poate, se pot face economii, se pot utiliza mai bine fondurile. Pascal o spunea Astăzi ne rușine dacă bugetul Europei va fi 1,07 sau 1%. Do- Statele Unite au 20%, India are 20%. Dacă avem un obiectiv, nu este vorba de facturi. În Belgia se pot crea 160.000 de locuri de muncă cu acest Green Deal. Nu este vorba doar de cheltuieli. V-am dat exemplul persoanei dintr-o familie modestă care și-a izolat uh, locuința și astfel a reușit să economisească 800 de euro pe an. Este un lucru bun pentru climă, este un lucru bun pentru toată lumea, este un lucru bun pentru toată lumea. Avem nevoie de investiții în aceste sectoare cred că uh, Parlamentul ar trebui să se afirme. Unii consideră că noi nu suntem un Parlament adevărat. În Anglia, Parlamentul a decis uh, că își dorește resurse și atunci a devenit uh, Parlament adevărat. Acolo s-a născut democrația parlamentară doamna Merkel și doamna, domnul Macron au spus că i-am ascultat pe cetățeni, dezbaterea în legătură cu soarta Europei nu s-a încheiat și tratat, tratatele modificate vor fi aprobate în 2019 pentru aplicare în 2020. Suntem în, deja în 2020 și șefii de state și de guverne nu au avansat. Nu, asta, asta nu înseamnă că șefii de state și de guverne au, dețin toate soluțiile, însă avem nevoie să uh, avem finanțe. Domenix vorbea despre finanțare în 1992, unde la Sarajevo era oroare, 5.000 de uh, decese. Statele Unite nu interveneau, toată lumea uh, spunea că Europa trebuie să intervină. 30 de ani mai târziu, încă nu avem mijloacele pentru a acționa. Am decis că lumea merge bine, Statele Unite și China acționează pentru binele universal, sau ne gândim că Europa este fundamentală în lume pentru a ne proteja uh, modul de viață și modelul deschis uh, al uh, Europei. Avem nevoie de un nou model pentru a salva clima, pentru a crea o nouă competitivitate. Dacă uh, scad facturile de energie, este bine pentru familii, pentru, pentru competitivitate. Mie nu-mi place să dăm sute de miliarde domnului Putin și altor state care ne vând gaze și petrol. Trebuie ca toate statele să profite, avem nevoie de o fiscalitate justă și în Franța am văzut cu patronul MEDEF care ne-a spus putem să uh, cerem participarea acționarilor. Un mic impozit de 3-4% nu atingem IMM-urile dacă avem o taxă la frontieră, dacă China continuă în acest fel, uh, Trebuie să avem o taxă la frontieră pe carbon, să nu atingem IMM-urile și artizanii, dar putem cere un uh, efort din partea marilor întreprinderi, 3-4% uh, din partea acționarilor. Nu sunt bani care vor merge la Bruxelles, ci bani care vor merge în Spania, în, acolo unde este nevoie pentru a se lupta împotriva consecințelor Există deja universități eh, de marcă și trebuie să verificăm că toate statele au acces și că toate statele au acces la aceste modalități de finanțare. Nu mai am decât două lucruri de spus. Mulțumesc eh, în ceea ce privește dacă 30% din buget va fi pentru Green Deal, îmi pare rău să vă contrazic, va fi adevărat, avem nevoie de 30% din bani care să fie alocați pentru Green Deal, pentru pactul ecologic și care nu vor fi luați de la cercetare sau de la fondul de coeziune. Climatul este subiectul care va permite negocierile, deblocarea negocierilor în legătură cu un buget mai ambițios. Patronul Bundesbank, Jens Weidmann, nu poate să re- refuze uh, un buget european mai important. Însă el spune să facem lucrurile în ordine, ce nu se poate rezolva la nivel uh, al statelor membre și aici uh, sunt două răspunsuri, clima și protecția frontierelor. Acolo Weidman spune într-adevăr ar trebui, nevo- ar, trebui, ar trebui un buget uh, european mai ambițios. Bugetul este un subiect care uh, uh, îi interesează pe cetățeni. Majoritatea cetățenilor nu știu ce este CFM. Ei nu ieri sunt în stradă, însă în ceea ce privește clima, calitatea vieții și locurile de muncă, cetățenii sunt alături de noi și Parlamentul trebuie să țină cont de aceste lucruri. Nu uh, trebuie să ne dăm bătuți, suntem aici, lucrăm pentru binele comun. Mă opresc aici. Uh, aveți până la sfârșitul lunii martie pentru a vă trimite avizul. La ultimul buget uh, Cinci grupuri politice au lucrat împreună și de aceea am obținut 1,2 miliarde mai mult decât uh, ce ni se alocase inițial. De aceea mă bucur că am fost invitat aici. Trebuie ca Parlamentul să fie unit și ar fi foarte bine ca cele cinci grupuri să lucreze împreună și să Uh, fie unit în fața inerției Consiliului și șefilor de stat. De... Mulțumesc, Pierre. Trecem acum la orientările pentru bugetul 2021, secțiunea 3, propunerea noastră de aviz. După cum știți, Comisia pentru Buget a decis să introducă câteva modificări la procedura de buget. Una uh, se referă la implicarea comisiilor de specialitate pentru a ajunge la o poziție mai deci mai fermă a Parlamentului. Fiecare comisie va elabora un aviz propriu uh, și îl va transmite uh, pentru a fi incluse în raportul Comisiei pentru Buget în ceea ce privește orientările pentru bugetul 2021. Raportul va fi adoptat de Comisia pentru Buget pe 30 martie și, prin urmare, AFCO va trebui să uh, voteze propriul aviz pe 15 martie. Termenul de Depunerea amendamentelor ar putea fi 25 februarie la ora 17. Dacă nu sunt obiecții, consider că acest calendar a fost adoptat. Repet, 19 februarie prezentarea proiectului, 25 februarie termenul de depunere amendamentelor, 30 martie adoptarea în Comisia pentru Buget. Continuăm. Trec uh, rapid la prezentarea proiectului de aviz, uh, raportor fiind eu. Deci, acest uh, aviz pune în evidență contextul legițiului financiar pentru anul viitor din cadrul CFM, unde negocierile încă sunt, din păcate, incerte, reforma sistemului de resurse prome și ieșirea Regatului Unit și începerea conferinței cu privire la viitorul Europei. În acest aviz am încercat să subliniez prioritățile politice la Comisiei AFCO. În primul rând, comunicarea cu cetățenii. Dacă dorim ca cetățenii noștri să fie implicați prin intermediul și activi în conversațiile viitorul Europei, trebuie să pună la dispoziție resurse financiare adaptate. Apoi trebuie create linii speciale de buget în diferitele instituții europene pentru organizarea conferinței cu privire la viitorul Europei. Programele uh, Um, AFCO, în reprezentarea AFCO, care trebuie să beneficieze de finanțare suficientă, sunt Europa pentru cetățeni, programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie, uh, inițiativa cetățenilor europeni. În fine, trebuie să prevedem finanțarea adecvată, astfel încât instituțiile europene să fie în măsură să combată dezinformarea. Dacă raportorii din umbră doresc să spună câte ceva. Dominic, Cristian Ghinea uh, și Damian Böslager sunt uh, trecuți pe listă. Doriți uh, să interveniți sau nu? Dominic. și în este caz, también ponente. Mulțumesc, domnule președinte și raportor. Grupul meu este de acord cu această propunere cu trimiterile care se fac la conferința în legătură cu viitorul Europei, care să aibă o linie bugetară adecvată. Avem uh, alături de noi pe raportorul pentru buget. Uh, este o prioritate constituțională să avem o finanțare corespunzătoare pentru acest uh, eveniment și vom continua să lucrăm, domnule președinte Tajani, pentru a nu prelungi foarte mult acest punct. Dacă vom putea să introducem câteva dintre observațiile pe care le-am făcut uh, în legătură cu dimensiunea constituțională a bugetului. Și? Domnul Ghinea nu este uh, prezent. Pour le Damian. Um, as I said, I'm very happy. Damian, după cum vă spuneam, sunt foarte mulțumit de avizul general și doream doar să subliniez acest punct al importanței conferinței cu privire la viitorul Europei. Alte grupuri nu doresc să intervină? Bun. Trecem la alt aviz pe care l-am redat eu, uh, așteptându-l în continuare și pe domnul Vilan. Situația fundamentului Uniunii europene, raport anual pe anii 2018-2019. Probabil că Comisia competentă pe fond își va adopta raportul la mijlocul lunii aprilie, ceea ce ne obligă să avem și aici un calendar destul de riguros. Prin urmare, dacă discutăm astăzi proiectul de aviz, îl votăm în, în reuniunea următoare. Termen de depunere a amendamentelor fiind de 24 februarie la ora 17. În proiectul meu de aviz mă concentrez în special asupra celor aspecte a protecției drepturilor fundamentale care sunt de interes pentru AFCO. Am plecat de la ultimele două rapoarte ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Pe scurt, Textul meu insistă asupra obligației impuse statelor membre de articolul 51 aliniatul 1 din Carta Drepturilor Fundamentale de a respecta drepturile de a și principiile și a le promova aplicarea în consecință. Invităm așadar statele membre să aplice o monitorizare a articolului 51 pentru a evalua dacă un caz în justiție sau un dosar legislativ ridică în discuție um, probleme în sensul cartei. Susținem că este nevoie de o reluare rapidă a negocierilor în ceea ce privește aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și sublinează importanța uh, ca Parlamentul să fie permanent informat în baza articolului 218 alineatul 10 din tratat recomandăm ca actualele cazuri eh, din statele membre în ceea ce pune statul de drept să fie înlocuite cu o abordare generală a Uniunii Europene pentru a aborda orice chestiune care ține de statul de drept eh, într-o manieră sistematică și comparabilă. Subliniem că în eh, contextul viitoare, cu privire la viitorul europei ar putea fi um, identificate priorități politice, dar nu numai, cu privire la drepturile fundamentale și libertate. Recunoaștem de asemenea că retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană va afecta drepturile cetățenilor și insistăm asupra faptului că controlul comun al Parlamentului European și a Parlamentului Britanic cu privire la implementarea și aplicarea acordului de retragere ar reprezenta un avantaj și ar fi de salutat uh, eventuale structuri comune create în acest scop. Acesta este mai mult sau mai puțin conținutul propunerii mele. Amendamentele trebuie transmise până la ora 17 pe 24 februarie. Dacă dorește cineva să intervină, dacă nu, domnul Gărenț, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații de formulat. În primul rând, sunt de acord cu linia generală din proiectul dumneavoastră de aviz. În al doilea rând, Cred că comisia noastră ar putea să propună anumite îmbunătățiri. Funcționarea Agenției Drepturilor Fundamentale de la Viena, care este utilă, face o muncă excelentă și importantă. Avilezele sale sunt indispensabile, însă este o agenție care observă, documentează și care se adresează uh, și rămâne un organ al comisiei. Și de aceea munca sa se lovește cu obstacole de natură politică. Deci poate ar trebui să ne gândim la adaptarea competențelor acestei agenții, în special să uh, uh, ca aceasta să aibă dreptul de a sesiza Curtea de Justiție. Ați menționat și dumneavoastră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 Alte observații privesc articolul 7, care prevede la sfârșitul unei proceduri o procedură care poate să fie lansată împotriva unui stat care încalcă drepturile fundamentale, unde sunt încălcate prevederile din articolul 2. Putem să demarăm o procedură, fie la comisie, fie Parlamentul, însă până la urmă ne dăm seama că atunci când uh, este vorba de sancțiuni, nu se întâmplă nimic. Cred că ar trebui să uh, clarificăm lucrurile aici. Dacă nu vorbim despre această uh, problemă la conferința pentru viitorul Europei, uh, vom avea o problemă de credibilitate atunci când cerem să se respecte drepturile fundamentale în afara Uniunii Europene, dacă în interiorul Uniunii Europene nu reușim să impunem niciun fel de sancțiuni. Această problematică a fost abordată și în cadrul proiectului de extindere a Uniunii eh, Europene către Macedonia de, cu Macedonia de Nord și Albania. Părerea mea foarte personală este, m-am opus acestui extinderi atâta timp cât Uniunea Europeană nu este capabilă să garanteze drepturile fundamentale ale tut, în tut, toate statele membre ale Uniunii Europene. Nu va servi la nimic să se îndeplinească criteriile de la Copenhaga, în special prima categorie care privește drepturile fundamentale, în momentul în care la intrare, înainte de intrarea în Uniunea Europeană, în momentul în care după ce intri în Uniunea Europeană să nu mai existe posibilitatea unor sancțiuni în cazul nerespectării acestor criterii și Uniunea Europeană să rămână doar un spectator neputincios. Închei aici. Uh, am putea să depunem un amendament care să spună că odată terminat uh, extinderea, va trebui să fie ratificată printr-o revizuire a tratatelor să cerem statelor membre să ratifice această schimbare și în același timp să prevedem că mecanismul de sancțiuni din articolul 7 să fie consolidat în sensul unei lor de decizii cu majoritate calificată. Acesta este amendamentul pe care vi-l supun atenției. Vă mulțumesc că vă voi transmite aceste lucruri și înscris la data prevăzută. Vă mulțumesc. Eh, madame eh, Degorova. Mulțumesc, doamna Degorova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să menționez doar câteva um, puncturi supliment, puncte suplimentare din partea grupului nostru. Um, subliniem reluarea rapidă a negocierilor cu privire la aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană privind drepturile omului, ținând cont de avizul Curții Europene de Justiție. De asemenea, mai credem că și alte instrumente internaționale sunt esențiale pentru protejarea drepturilor fundamentale și, de pildă, ratificarea Convenției de la Istanbul, uh, actualmente blocată de Consiliu și Carta Socială Europeană. De asemenea, susținem măsuri puternice în ce privește drepturile statul de drept, uh, trebuie notat că articolul 7 este un uh, mecanism de ultimă instanță care nu a fost folosit uh, eficient. De aceea este nevoie de un nou mecanism pentru democrație, statul de drept, um, care ar trebui creat în baza raportului PE. În ceea ce privește conflictul cu privire de viitorul Europei, uh, ar trebui să existe reforme pentru o posibilă revizuire pe drepturile omului a CEJ, astfel încât uh, Cartea Drepturilor Fundamentale să fie direct aplicabilă în toate domeniile și în toate statele membre. Aș dori să mulțumesc raportorului și aștept cu interes cooperarea cu toți colegii. Vă mulțumim pentru comentarii. Voi lucra pe amendamentele propuse de dumneavoastră și sper că vom uh, putea ajunge la un compromis uh, în calendarul uh, propus. Vă întreb dacă mai există și alte comentarii, dacă mai dorește cineva să intervine. Atunci am finalizat la timp, a ajuns și domnul Viland. Prin urmare, putem trece la adoptarea propunerii grupului de lucru AFCON, ceea ce privește regulile de procedură care privesc partidele politice. Unde este domnul Viland? Iată-l. Deci, în urma adoptării din partea coordonatorului proiectului uh, Uh, de regulament. Astăzi Comisia va vota acest proiect de linii directoare. Se solicită verificarea de conformitate din partea partidelor politice europene și a fundațiilor europene uh, pentru a vedea dacă se conformează valorilor fundamentale a Uniunii, ceea ce a fost introdus la inițiativa Parlamentului în regulamentul din 2014 în ceea ce privește statutul finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor europene. În cursul revizuirii acestui regulament în 2018, un grup de circa 50 de cetățeni poate solicita Parlamentului să aibă în vedere prezentarea unei solicitări adresate autorității pentru partidele publice și fundațiile europene în vederea verificării conformității cu valorile pe care se bazează Uniunea Europeană. Regula 235, ultima linie, dispune ca Comisiunea AFCO să adopteze linii orientative interne pentru gestionarea unor astfel de solicitări din partea unui grup de cetățeni. Rolul AFCO este acela de a recomanda sau nu plenarei, de a decide sau nu uh, a prezenta o solicitare a autorității europene pentru partide politice și fundații, care este singurul organism competent pentru a se pronunța pe fondul solicitării. Aceste linii orientative sunt destinate doar pentru funcționarea internă a Comisiei și nu vor fi prezentate în plenul Parlamentului. Îl invit acum pe domnul Rainer Wieland, președintele grupului de lucru, pentru a prezenta proiectul de raport. Înainte de aceasta, însă, aș dori să vă urez la mulți ani, mai ales că sunteți cu trei ani mai uh, tânăr decât mine. Eu încerc să mă opresc pe loc ca să mă ajungeți. Încă o dată la mulți ani, Rainer. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru urări. Însă timpul uh, nu se lasă oprit. Dați-mi voi să vă prezint pe scurt rezultatele grupului de lucru. Un grup de lucru care nu a fost creat doar în acest scop, ci care se ocupă de evoluția în continuare a regulamentului de procedură și care și acum doi ani a fost responsabil de revizuirea regulamentului de procedură și în câteva săptămâni urmează să venim cu un pachet de propuneri pentru alte Uh, propuneri. Însă, conform articolului 235 aliniul 7 a regulamentului de procedură, acest grup uh, uh, tratează chestiunea uh, unor posibile solicitări din partea unui grup de cel puțin 50 de cetățeni uh, dacă transmite mai departe autorității pentru partidele politice și fundații europene în, pentru a verifica dacă sunt respectate principiile și valorile pe care se fundamenteze Uniunea Europeană. Pentru început, trebuie să spun că acest grup sau Parlamentul în speță nu decide pe fondul acestor solicitări. Uh, în acest sens, competentă este doar această autoritate. Însă gestionarea acestor solicitări este interesantă și de aceea se impune să stabilim clar cum să procedăm. Și în acest sens AFCO urma să vină cu niște orientări. Acestea le-am elaborat împreună cu serviciile juridice pe care le-am și discutat în mai multe reuniuni. Am încercat să fim cât mai succinți în acest sens și de asemenea, ne dorim ca această procedură să fie cât se poate de formală. În momentul de față sunt prevăzut mai mulți pași. În primul rând, președintele verifică admisibilitatea solicitărilor pentru a vedea dacă sunt îndeplinite cerințele formale. Deci, 50 de semnături, de pildă, iar solicitările care sunt admisibile din punct de vedere formal vor fi transmise mai departe către AFCO. Secretariatul urmează să pregătească un dosar pentru coordonatori, iar coordonatorii vin cu o recomandare dacă se încheie sau nu procedura sau solicitarea urmează să fie supusă atenției Parlamentului. Comisia, după eventuală dezbatere, decide cu majoritatea membrilor care însă trebuie să provină din partea cel puțin trei grupuri politice, dacă transmite sau nu această solicitare președintelui pentru discuție în plen. Dacă nu se obține această majoritate, procedura se încheie, iar președintele Comisiei informează președintele Parlamentului cu privire la decizia Comisiei. după care chestiunea este supusă plenului care decide cu majoritatea necesară dacă se transmite mai departe către autoritate sau nu această solicitare. Întotdeauna dacă răspunsul este nu, uh, consecința automată este cea a încheierii procedurii. Acestea sunt uh, orientările pe care vi le propunem și cred că am reușit să elaborăm o procedură corespunzătoare, nu prea greoaie, ci suplă, care să îndeplinească însă toate cerințele formale. Mulțumesc, avem puțin timp, deci uh, dacă dorește cineva să uh, pună întrebări, uh, după care trecem la vot. Domnul Anemanț. Vorbim despre 50 de persoane, când Uh, avem inițiativa cetățenilor europeni, este vorba de un milion de semnături. Nu spun că vorbesc, vorbim de același lucru, dar 50 de persoane mi se pare foarte puțin. De ce 50? Cum s-a ajuns la această cifră? Este mai degrabă o întrebare. Domnule Anemans? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că sunt singurul membru al comisiei care a ah. participat uh, atunci când, uh, în urma unei inițiative, urma să se interzică un partid politic. Uh, dar în final, o instanță supremă din Belgia ne-a denumit uh, organizație criminală ca și mafia din Italia, după care am creat alt partid care a devenit cel mai mare partid al Belgiei. Eu înțeleg ce propuneți aici și înțelege și grupul idee despre ce este vorba. Pentru că am văzut că în Italia Matteo Salvini este uh, împins în instanță pentru că a luat măsuri uh, în calitate de ministru de interne. Eu am avut o atitudine pozitivă față de grupul de lucru condus de domnul Vileg și am încercat să arăt că conținutul uh, unui mesaj politic este supraevaluat uh, în general. Dacă 50 de oameni cu orientare de ultra-stângă consideră că un partid trebuie interzis, atunci se poate decide la coordonator, la comisie și în plen. Deci ar putea fi interzise partide politice sau concurenți politici. Și în acțiunea pregătitoare, de fapt, această procedură trebuie să fie aseptică. Trebuie să se ocupe administrația. În schimb, însă, se iau decizii politice, ceea ce nu poate fi ideea într-un astfel de demers. Și, desigur, trebuie reprezentate propriile uh, idei politice, însă evaluarea nu trebuie să fie făcută de adversarul politic. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alți parlamentari care doresc să intervină sau să adreseze întrebări domnului Viland, dacă nu, îi dau cuvântul domnului Viland. Vă rog. Vreau să încerc să ofer un răspuns integrat la ambele întrebări. În primul rând, mulțumesc pentru cuvintele de laudă în ceea ce privește grupul de lucru în care am încercat, de fapt, să tratăm această problemă cu neutralitatea care se cuvine și apreciez că ați fost întotdeauna constructiv, deși v-ați exprimat această temere în ceea ce privește gruparea dumneavoastră politică ceea ce este de înțeles. Regulile pe care le propunem acum, practic este nivelul 3 sau 4 a întregii proceduri. Nu vreau acum să fac eu o evaluare în ce măsură a fost corect sau nu ca autoritatea care iau o decizie în acest sens să fie uh, sub controlul Parlamentului. Însă această autoritate este independentă, totuși. În al doilea rând, prin intermediul regulamentului de procedură, există ca posibilitatea ca mai multe grupuri politice cu majoritatea aferentă să uh, demareze o astfel de procedură. Uh, mandatul precedent, doamna Breso a fost de părere că și cetățenii ar trebui să aibă dreptul să demareze o astfel de procedură. Și la momentul respectiv a existat acest compromis politic ca numărul de cetățeni să fie de 50. Asta nu înseamnă însă că cei 50 imediat vor uh, ajunge la o intrare în această procedură, pentru că se verifică din punct de vedere formal respectarea cerințelor. Deci se verifică dacă printre semnatari, dacă nu s-au furișat de pildă și patru australieni. Apoi Trebuie văzut dacă în respectiva solicitare se vine cu date concrete cu privire la pretinsa încălcare de către un partid politic a regulilor. Și dacă nu se vine cu date concrete, atunci solicitării nu îi se va da curs. Asta a decid coordonatorii decizia intră în comisie și după aceea în plen. Însă toate verificările pe fond sunt de competența autorității care poate fi atacată și în instanță, evident. Deci aici noi vorbim doar despre această scurtă etapă în care cei 50 de cetățeni care vin cu o solicitare către președinte după care acesta verifică dacă cerințele formale sunt verificate, dacă da, transmite mai departe această solicitare către AFCO. Doar în această etapă suntem cu propunerea pe care vă supunem atenției. Și am încercat să creăm niște reguli rezonabile pentru gestionarea acestor solicitări. Despre asta este vorba, nici mai mult, nici mai puțin. Dankeschön. Vă mulțumesc, domnule Wieland. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Deci trecem la votarea propunerii domnului Wieland în ceea ce privește a, partidele politice și mandatele europene, unitar privind tratarea celor din partea unui grup de cetățeni și este pentru împotrivă abțineri bun se adoptă vă mulțumesc foarte mult încă o dată la mulți ani Thank you, thank you, Rainer. Mulțumesc, Rainer. Faci cinste de seara cu cină. Nur wenn der Präsident singt. Asta doar dacă cântați la cină, domnule președinte. În 5 minute ajunge și domnul Sefcovici.

roll Ladies and gentlemen, we are ready for this meeting with our friend Vice President Maros Shevchovich. Stimați colegi, îl avem alături de noi pe Maros Shevchovich, vicepreședintele Comisiei Europene. Abbiamo il piacere di avere con noi. Îl avem alături de noi pe Maros Shevchovich vicepreședinte pe care, cunoaște, care cunoaște foarte bine relațiile interinstituționale, pentru că a avut uh, acest mandat când era vicepreședinte în comisia anterioară. Am avut întotdeauna posibilitatea de a avea o colaborare foarte bună la conferința președinților comisiilor. A fost uh, întotdeauna foarte pozitiv, chiar și în timpul reuniunilor informale și am decis să consolidăm aceste legături dincolo de uh, întâlnirile formale. Și cred că astăzi e o zi importantă pentru că Maroș intervine pentru prima dată la AFCO după audierea sa din luna, luna octombrie. În cadrul dialogului structurat, uh, prevăzut în acordul cadru. Dar înțeleg că dacă trebuie să avem o relație nu atât formală, ci și informală, Câteodată ne vom întâlni cu Maroș și în reuniuni informale care nu apar neapărat în calendar pentru a avea o mai bună colaborare interinstituțională cu comisia noastră parlamentară, pe, cu comisia pe care am onoarea de, de a o prezida. Cele trei instituții Uh, bineînțeles, după cum știți, poartă un dialog, un schimb de opinii și pentru noi este foarte important uh, acest schimb de opinii în procesul legislativ și această colaborare. Bineînțeles că uh, apreciem faptul că Comisia susține dreptul de inițiativă al Parlamentului în aceste aspecte interinstituționale și aș dori să vă întreb dacă Comisia ar fi dispusă să eh, înscrie eh, într-un document scris acest drept de inițiativă al Parlamentului. Am decis să numim un raportor care să eh, evalueze disponibilitatea pe care a manifestat-o doamna von der Leyen către Parlament în cursul intervenției sale înainte de uh, votul pentru acordarea încrederii pentru comisia sa. Este vorba de un acord care trebuie să meargă înainte și în acest uh, sens avem nevoie de un mesaj pozitiv, o continuare a mesajului pozitiv exprimat de Ursura Ursula von der Leyen pentru a îmbunătăți acordul interinstituțional în sensul uh, programului de lucru al Comisiei pentru următorii ani. Am auzit că există strategia One In, One Out în ceea ce privește noile politici. Înseamnă că Comisia va dezvolta un nou instrument pentru a face față cu aceste poveri administrative. Suntem conștienți, sunteți, sunteți conștienți că Comisia noastră este interesată să discute aceste aspecte în uh, susținerea democrației europene în conferința cu privire la viitorul Europei și vom lucra foarte rapid pentru a lansa aceste lucrări în 9 mai, după cum s-a prevăzut. Este vorba de o dezbatere extrem de importantă, pozitivă și este foarte important ca atât Parlamentul cât și Comisia să considere ca, ca această comisie discuție să uh, vizeze și aspectele uh, foarte instituționale, cum ar fi listele transnaționale Trebuie să tragem învățămintele alegerilor din 2019. Între timp, chiar dacă nu face parte din portofoliul dumneavoastră, aș folosi această ocazie pentru a sublinia importanța acestei comisii în legătură cu dreptul de uh, anchetă al Parlamentului, dreptul de control parlamentar. este unul dintre aspectele cruciale pentru noi. Am dorit ca Parlamentul să fie un Parlament ca și multe alte parlamente din lume, să ne exercităm puterile de pline de control. Acestea sunt subiectele pe care am dorit să le discutăm cu dumneavoastră. Bineînțeles, vom vorbi și despre registrul transparenței am dorit să știm dacă Comisia este gata să își reînnoiască angajamentul pentru a înainta pe aceste aspecte. Discutăm de mult timp, însă nu, am, nu se pare că ajungem la un acord între instituții. Aș putea să continui și să lucr, vorbesc despre ombudsman, despre planul de acțiune pentru democrație transparența poate fi și ea discutată, însă a venit vremea să ascultăm uh, părerea lui Maroș și după aceea membrii care doresc să pună întrebări vor avea ocazia să o facă. Acestea sunt subiectele care mi se par de interes major pentru comisia noastră în acest moment. Și cred că a, aceste discuții ne vor a, apropia în următorii patru ani și jumătate. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, Antonio, stimați eurodeputați. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru discuția foarte fructuoasă pe care am avut-o la conferința președinților de comisii și vicepreședinții a fost un format nou care ne-a ajutat să îmbunătățim și să elaborăm primul program de lucru al comisiei. Cu contribuțiile Parlamentului European am putut să îmbunătățim acest program. Am văzut că am avut o reacție pozitivă din partea Parlamentului Acum lucrăm non-stop pentru a ne asigura că angajamentele pentru primele, primele 100 de zile vor fi îndeplinite. De asemenea, avem interes, ținem cont de interesul uh, Comisiei AFCO și vă mulțumesc pentru invitația la acest dialog structurat, pentru că este o comisie pe care o cunosc foarte bine din primul meu mandat Mi-am dat seama că rolul comisiei dumneavoastră este crucial, este cheie pentru a consolida relația între Parlamentul European și Comisie și sunt sigur că acest lucru a fost uh, declarat foarte clar de președinta noastră care a vrut să dezvolte mai departe cooperarea strategică cu Parlamentul European și eu Uh, vicepreședinte pentru relațiile interinstituționale, m-am angajat să fac uh, totul pentru ca un parteneriat de înaltă calitate să se materializeze. În acest sens, sunt gata, nu doar eu, cât și colegii mei din Colegiul Comisarilor, suntem gata să uh, discutăm cu dumneavoastră, să ne angajăm într-un dialog franc și deschis pentru că uh, aceste discuții sunt o sursă foarte importantă pentru a pregăti următorul program de lucru al Comisiei, pe care am început deja să-l pregătim și pe care vom începe să lucrăm în uh, prim, la sfârșitul primăverii anului curent. Vă asigur că avem un canal deschis pentru comunicare cu dumneavoastră și echipa dumneavoastră mea va fi dispusă să lucreze cu echipa dumneavoastră pentru a vă ține la curent în legătură cu intențiile noastre și pentru a îmbunătăți cooperarea. În ceea ce privește angajamentele, au fost deja menționate, voi începe deja cu primul angajament angajamentul politic în relația actualizării rezoluției în legătură cu articolul 225. Cred că ne aflăm în faza în care o strânsă cooperare între noi ar fi foarte importantă pentru că astfel putem să garantăm un rezultat optim în beneficiul Uniunii Europene a cetățenilor și uh, companiilor. Uh, prerogativele Comisiei și ale Parlamentului trebuie să se complementeze și să nu creeze suprapuneri inutile. În acest context aș uh, susține un schimb anual de informații între Parlament și Comisie care să ne ajute să asigurăm cele mai bune rezultate ale acestor inițiative și cred că vor duce la uh, schimburi și comunicări mult mai intense și mai benefice pentru instituțiile noastre. Ceea ce știm până acum este că deja există 14 una pentru rezoluțiile sub articolul 225 în Parlamentul European. 9 au fost aprobate deja de către conferința președinților și încă 5 sunt încă în curs. Și trebuie de asemenea să vă spun că, din câte știm, o serie din aceste rezoluții privesc domeniile strategice în care Comisia a anunțat deja uh, inițiative legislative și care au fost deja prezentate Parlamentului European. Deci dacă mergem în acest sens, acest lucru merge împotriva spiritului articolului 20, 225 care era menit să permită Parlamentului să ceară Comisiei să acționeze acolo încă nu, unde nu a acționat încă. Deci vă propun să lucrăm împreună pentru a evita aceste uh, situații, pentru că cu cât identificăm mai bine problemele, cu atât mai bine putem găsi soluții. Uh, depinde de noi succesul acestor uh, inițiative politice. Uh, a existat dorința de mult timp a Parlamentului European să aibă inițiativă legislativă și Comisia Europeană intenționează să respecte acest angajament politic făcut de doamna președinte von der Leyen, uh, respectând principiile proporționalității, subsidiarității și a punei legiferări. Am vrut să mă asigur că vom uh, evita frustrarea la sfârșitul acestui proces, să încheiem acest proces cu un sentiment foarte bun de satisfacție că această cooperare va uh, duce la ceva care este bun pentru Uniunea Europeană și pentru cetățenii săi. Dacă îmi permiteți acum câteva cuvinte în legătură cu conferința în legătură cu viitorul Europei, un proiect foarte important pentru comisia dumneavoastră și pentru mulți eurodeputați. După cum știți, această conferință va dura 2 ani, va fi un exercițiu european, va deveni un for de discuție între cetățenii europeni și rezultatele acesteia vor fi luate în considerare în noile uh, direcții strategice. Uh, sunteți de asemenea conștienți că Parlamentul și Comisia deja și-au uh, stabilit opinii în legătură cu organizarea acestor discuții. Așteptăm încă avizul Consiliului, Aștept, ne așteptăm ca acest lucru să transpară la următorul Consiliu pentru Afaceri Generale pentru a putea trece mai departe la negocieri interinstituționale și să redactăm declarația comună care să stabilească domeniul de aplicare, forma, structura și obiectivele acestei conferințe. Suntem de aceeași părere cu Parlamentul European că această conferință ar trebui să fie organizată pe două planuri. În primul rând să uh, punem accentul pe ambițiile principale ale Uniunii, dându-le cetățenilor posibilitatea de a discuta aspecte care îi preocupă. Al doilea canal este foarte apropiat de Parlamentul European și Uh, trebuie să pună accentul pe aspecte instituționale, sistemul de candidat de vârf și listele transnaționale pentru alegerile la Parlamentul European. În acest context, aș dori să vă informez că suntem în legătură cu parlamentele naționale. Acestea sunt interesate, vor să joace un rol important în această conferință Președintele nostru a primit o scrisoare din partea 23 de parlamente naționale prin care acestea cer să fie implicate în pregătirile și organizarea conferinței. Cred că suntem cu toții de acord că acest lucru va fi un exercițiu benefic uh, reciproc dacă vom uh, avea și parlamentele naționale care vor contribui la discuțiile cu cetățenii europeni. Noi vom face totul din partea Comisiei pentru a avea declarația comună adoptată la timp. Sperăm până în luna martie pentru a putea lansa uh, conferința în ziua Schumann 9 mai anul curent. Dincolo de aceste subiecte, aș dori de asemenea să vă prezint o, o actualizare în legătură cu raportul domnului Ranșel, în legătură cu subsidiaritatea și crearea grupului de lucru. Sunt sigur că deja ați obținut, ați observat că am modificat perioada uh, pentru hotărârea termenului de 8 săptămâni pentru Parlamentul Național. A fost o solicitare de termen lung a Parlamentului Naționale și sperăm că va îmbunătăți uh, interacțiunea cu Parlamentele Naționale. Știm de asemenea că pentru a îmbunătăți înțelegerea politicilor în capitale, trebuie să îmbunătățim felul la care, în care răspundem la diversele întrebări și solicitări de poziție și vom pregăti răspunsuri agregate de bună calitate chiar la aspectele unde subsidiaritatea, preocupările de subsidiaritate vin de la o serie de parlamente naționale chiar fără să declanșeze uh, procedura cartonașului galben. Acest lucru sperăm că va îmbunătăți relația între Parlamentele Naționale și Comisia Europeană. Când ne-am întâlnit ultima dată, domnule președinte, erau admite întrebări legate de statutul ombudsmanului. Este o problemă care este încă în curs, mm, pe care trebuie să o rezolvăm. Am salutat uh, exercițiul cu privire la actualizarea statutului. Dacă plenara va respecta angajamentul dumneavoastră, această problemă ar fi fost deja rezolvată, însă în momentul actual, când am discutat uh, problema cu Consiliul și cu colegii mei din comisie, există încă îngrijorări legate de anumite amendamente care au fost uh, adăugate la rezoluția Bula, biroului în legătură cu noul statut al ombudsmanului, deci va trebui să lucrăm uh, mai departe și sperăm ca lucrurile să se rezolve cât mai repede. Uh, deja discutăm cu domnul Rangel și credem într-o aportare constructivă care uh, să ajungă la un rezultat satisfăcător. Domnule președinte, v-ați referit la dreptul de control, de anchetă un alt uh, subiect extrem de important și noi la Comisie recunoaștem importanța dreptului Parlamentului de a controla, de a încheta fără aduce atingere uh, puterilor acordate de către toate celelalte instituții și înțelegem de asemenea că există nevoia de a actualiza cadrul legal din 1995 pentru a fi în conformitate cu tratatul de la Lisabona, pentru a uh, ține cont de cele cinci comisii de anchetă create de atunci. Sunt de a, uh, dispus să discutăm pentru a progresa pe acest uh, dosar complex și pentru a-mi încheia observațiile mele introductive, aș dori să reacționez foarte rapid la solicitarea dumneavoastră, domnule președinte, pe care ați menționat-o în discursul de introducere, aș face referire așadar la Brexit, ieșirea Regatului Unit. Aș sublinea importanța continuării uh, unității între instituțiile noastre și între statele membre. Au fost un uh, factor cheie în succesul negocierilor pentru retragere și vor continua să fie cheie în uh, negocierea tratatului și stabilirea condiției de, condițiilor de retragere a, un, a Regatului Unit în general. După cum știți, sunt, uh, ne așteaptă niște termene foarte importante în procesul de retragere. Michel Barnier, negociatorul șef, a propus uh, o, un calendar foarte solicitant, o negociere la fiecare trei săptămâni. Bineînțeles, ne vom strădui să obținem rezultatul optim. Uh, am primit și semnale din Regatul Unit în legătură cu poziția de negociere. Dacă le urmăriți, vă dați seama că negocierile vor fi dificile, însă noi le abordăm cu un spirit uh, pozitiv în speranța unui uh, rezultat pozitiv. În legătură cu One In, One Out, înlocuirea politicilor uh, europene și registrul transparenței. Uh, vom avea o comunicare în legătură cu o mai bună reglementare pe care o pregătim în aprilie. Bineînțeles, vom uh, v-am promis în audierea mea că vom evita o abordare mecanică, nu vom elimina drepturi sociale de mediu importante și regulamente și vom pune accentul asupra reducerii poverei administrative, în special în zonele unde se fac noi propuneri și noi eh, inițiative. Lucrăm cu Centrul Comun de Cercetare pentru a dezvolta o metodologie de măsurare corectă a felului în care ne putem atinge obiectivul și ne consultăm și cu diverse organisme de control care funcționează în aceste domenii în Uniunea Europeană de, pe, pentru a propune cele mai bune soluții de reducere a poverii administrative și în același timp să asigurăm alta calitate a legislației. În ceea ce privește registrul transparenței, mi-aduc aminte munca noastră în comun de acum 10 ani aproape, când am demarat uh, registrul transparenței care nu avea cele trei categorii, Acum avem mai mult de 12.000 de organizații care sunt incluse în registrul transparenței și prioritatea noastră principală este respectarea principiului de înregistrare a întâlnirilor, știu că e nevoie de uh, pași înainte și negocierile continuă, însă vă asigur că colegii mei sunt perfect angajați să uh, negocieze cu dumneavoastră pentru a găsi soluții pentru creșterea transparenței, pentru ca acest uh, registru să fie un instrument eficient pentru a ne asigura că legiferăm într-un mediu sănătos și transparent Vă mulțumesc uh, pentru invitație și pentru că ați ridicat aceste întrebări. Sunt sigur însă că vor urma și alte uh, întrebări din partea eurodeputaților. Da, acum uh, începem cu runda de întrebări cu președinții diverselor grupuri politice. Începem cu PP în ordinea mărimii. Da, Hübner. Danuta Hübner. Thank you very much and thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar. E întotdeauna o plăcere să avem invitați din partea Comisiei Europene. Mi-aduc aminte că în mandatul anterior însă lucrurile nu au fost uh, ușoare, așadar ne bucurăm că sunteți vicepreședintele care este gata să discute cu noi. Sperăm că asta va deveni o regulă. Aș dori să mă axez uh, pe mai bună legiferare pentru că eu cred că cele trei instituții au fost foarte mândre în 2016 la ultimul acord instituțional, la negocierile pentru acest acord, Ehm, iar mai precis, cred că ce s-a întâmplat uh, atunci uh, a vizat pentru prima dată o programare comună multianuală. Am avut o bună cooperare în ceea ce privește programul anual al Comisiei. Uh, semnăm împreună cele trei instituții declarația, însă programarea multianuală care mm, trebuia începută anul trecut cu acest mandat n-a funcționat anul trecut nu uh, avem uh, un program uh, multianual comun. Dacă ascultați ceea ce a spus chiar și recent Consiliul, Există o strategie a Consiliului, apoi se alătură ei uh, Comisiei, însă Parlamentul nu face parte din uh, cele, uh, aceste instituții care au un program multianual comun. Înțeleg că lucrați la o comunicare nouă pentru o mai bună reglementare prevăzută pentru luna aprilie anul acesta, dacă bine am înțeles. Oare puteți să analizați și de ce această programare multianuală nu a uh, reușit să demareze atunci când ar fi trebuit uh, să uh, o facă? Și apoi, uh, tot în acest context, aș vrea să mă refer la ceva ce cred eu că încercați să rezolvați prin uh, supravegherea subsidiarității. Uh, e un element important uh, la nivelul bunei reglementări care ține de uh, punere în aplicare la nivelul statelor membre și în uh, anumite state membre la nivelurile de mai jos. Uh, puteți să faceți comentarii în acest sens, să ne spuneți dacă vă gândiți să dați mai multă atenție uh, punerii în aplicare. Ați spus uh, și în acordul, la acordul nostru din 2016 că există foarte multă uh, activități de tip gold plating, uh, activități pentru care insistă um, funcționarii publici ca să se simtă mai protejați și care complică uh, foarte mult uh, lucrurile uh, care n-au fost complicate la nivelul Comisiei sau n-au fost foarte complicate când au plecat de la nivelul Parlamentului. Apoi, tot în acest context, am avut un uh, grup de lucru al, lui, uh, al domnului Timmermans în legătură cu proporționalitatea, subsidiaritatea și uh, eficiența care se implice mai puține resurse. N-am participat uh, ca Parlament la acest exercițiu, însă ne-am plăcea să știm dacă rezultatul acestui grup de lucru, care n-a fost niciodată prezentat în uh, Parlament, uh, este văzut acum ca și un supliment la exercițiul uh, pentru o mai bună reglementare. Pentru a rezuma și dar puteți spune mai multe în legătură cu comunicare legată de uh, o mai bună reglementare pe care o pregătiți, care va fi uh, direcția principală pe care o va avea această comunicare? Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru prezentarea dumneavoastră. A fost foarte cuprinzătoare, a acoperit uh, tot felul de subiecte. Pe mine mă interesează patru dintre uh, cele pe care le-ați amintit dumneavoastră. Mai întâi mă interesează dreptul la inițiativă. Dacă bine am înțeles, și dacă mi-am înțeles ce spune și doamna van den Leyen în legătură cu acest subiect, Vorbim despre un angajament din partea Comisiei de a activa sau uh, pune în aplicare sau, să zicem, a prezenta uh, o propunere legislativă de fiecare dată când uh, Parlamentul înaintează, în baza articolului 145 din tratate, o solicitare în acest sens. Așa stau lucrurile, puteți confirma? Doar atât trebuie să facem? O declarație din partea Comisiei sau uh, e nevoie de vreun acord între instituții? Și apoi, tot în legătură cu acest subiect, puteți să ne oferiți și un exemplu practic despre cum ar putea funcționa lucrurile, acest mecanism? Și apoi ajungem la uh, dreptul de uh, anchetă. Mă bucur că ați adus în discuție acest subiect, mă bucur că l-ați abordat în termeni atât de ambițioși. Firește, reținem faptul că Comisia în perioada anterioară nu a avut uh, o atitudine pozitivă și asta a dus uh, la blocarea dosarului pentru aproape o decadă. Asta firește cu uh, ajutorul Consiliului. Această nouă atitudine este foarte binevenită, deci ne-am bucurat să ne puteți da niște detalii suplimentare legătură cu acest uh, punct, să ne spuneți care sunt uh, ideile Comisiei. Sperăm că o parte dintre obiective pe care le va avea Comisia um, împreună cu Parlamentul ar fi să se treacă dincolo de liniile roșii susținute de Consiliu până acum. După părerea noastră, acestea nu sunt rezonabile dacă reține faptul că nu cerem nimic uh, din ceea ce nu există deja în uh, domeniul uh, dreptului de anchetă de la nivelul statelor membre. N-ar trebui să mai fie, deci, o chestiune problematică. Altfel, sunt de acord cu ce a spus președintele Comisiei în trecut, în legătură cu faptul că promovăm niște drepturi pe care le are Parlamentul și că ar trebui să, să promovăm și acest drept de uh, anchetă, căci clar uh, e un aspect util pentru Parlament. Apoi, al treilea punct care mă interesează este conferința cu privire la viitorul Europei. Ne bucură faptul că comunicarea Comisiei nu contrazice rezoluția Parlamentului. Ne bucurăm uh, să uh, vedem această dimensiune uh, care vizează nu doar politice publice, ci și caracterul instituțional. Este însă regretabil faptul că, în comparație cu proiectele anterioare, s-a eliminat posibilitatea de a dezbate o reformă a tratatelor. Cred că într-un prim proiect s-a menționat asta, apoi Comisia a eliminat această trimitere. Cred că Comisia ar trebui să aibă aici uh, rolul de uh, lider un rol exercitat prin uh, președintele Comisiei și prin vicepreședinții săi, printre care și dumneavoastră. Aveți competențe care să meargă în acest sens. Colegiul comisarilor nu ar trebui doar să reproducă dinamica Consiliului. Sunt doi, trei, patru comisari care s-au opus unei teze într-o comunicare uh, dar asta n a trebuit să ducă la eliminarea tezei respective. Și apoi, al patrulea punct și ultimul, un aspect la care nu v-ați referit, dar pe care aș dori să îl aduc eu în atenția dumneavoastră, este un subiect mai degrabă legat de propriile regulamente ale Parlamentului, însă totuși e ceva ce necesită cooperare cu Comisia. Este vorba de nevoia de a avea o sesiune de control, așa cum se întâmplă cu orice parlament uh, național. Britanicii îl numesc uh, timp pentru întrebări, avem și noi ceva similar în Spania. Este vorba de uh, controlul guvernului, așa se numește procedura în Spania. Cred că ar trebui să o numim controlul comisie, pentru că suntem în Uniunea Europeană. E ceva ce ar putea contribui la transparență și la uh, consolidarea uh, Uh, funcțiilor Parlamentului e un organ uh, direct ales de către cetățeni. Ar fi foarte bine ca dumneavoastră, ca cineva care e uh, însărcinat cu aceste legături instituționale, să aducă în discuție în cadrul comisiei acest subiect, se poate drepte. Mulțumesc, Dominic. Acum Pascal Duo. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Sefcovici, pentru prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați venit încă o dată în fața acestei comisii. Eu mm, n-aș vrea neapărat să intru în detalii, sunt multe subiecte pe care le înțeleg în legătură cu uh, buna legiferare și așa mai departe, însă eu aș avea o, o întrebare mai vastă în ceea ce privește uh, aspectele interinstituționale. Deja de ani de zile această comisie, mai ales, dar și Parlamentul, încearcă să transmită niște semnale foarte puternice Consiliului pentru a încerca să îi facă să se uh, miște în legătură cu anumite chestiuni care țin de funcționarea Uniunii și până la urmă de uh, relațiile uh, interinstituționale, relațiile legislative, relațiile de muncă, până la urmă chestiuni care vizează și transparența și care sunt interesante pentru cetățenii europeni. Am impresia, însă aștept uh, să îmi spuneți că mă înșel, că n-am dreptate, ceea ce m-ar liniști firește. Deci am uh, sentimentul că uh, comisia uh, este destul de, de, de fragilă în această poziție instituțională și nu prea poate anticipa uh, lucrurile. Refuzul Consiliului de a avansa duce până la urmă la uh, faptul că nu se întâmplă nimic pe acest front noi nu suntem într-o relație interinstituțională. Noi uh, uh, înțelegem că n-am putut uh, să avem niște relații anume cu Consiliul, Consiliul pentru că Consiliul tocmai nu le-a vrut. Există până la urmă un blocaj și nu pot să-mi imaginez că la conferința cu privire viitorul Europei uh, vom putea să avem o uh, viziune împărtășită de către uh, Comisie și Consiliu în legătură cu propunerile pe care le vom putea formula. Dacă spun asta, nu o fac doar pentru a mă păstra în zona generalităților și a marilor principii, uh, ci pot să spun că în acest mandat aș vrea să înțeleg unde sunt negocierile cu Consiliul. Eu înțeleg că Consiliul a avansat niște teme, doamna von der Leyen a făcut-o înaintea lor și de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Dacă rămânem în, în această logică, mă tem că nu vom putea face progrese în legătură cu foarte multe subiecte. Deci mi-aș dori să știu în ce, ce măsură lucrurile stau așa. Știu că un răspuns este dificil, însă dacă credem că situația este blocată în mare parte, uh, și aici nu vreau să aduc critici pentru intervenția parlamentelor uh, naționale, ci mă bucur că parlamentele naționale și de ce nu și cele regionale uh, uh, ar putea să, să intervine, să o facă, m-ar, m-ar bucura și contribuția organizației societății civile, a cetățenilor și așa mai departe, dar până la urmă există aici un uh, blocaj esențial și anume la nivelul Consiliului. Mi-ar plăcea să aflu în cazul în care Consiliul vine și ne spune nu există majoritate ca să mișcăm lucrurile, cum uh, vă imaginați că am putea să facem progrese? Mulțumesc, domnul Anemans. Nu, nu dorește să intervină. Atunci cine dorește din partea verzilor să intervine dumneavoastră? În regulă. Da. Vă, vă mulțumim că vă ocupați, cum s-a spus, de dreptul de anchetă al Parlamentului, un drept care încă n-a fost pus în aplicare. Uh, mi-aș dori să fiți mediator în legătură cu uh, uh, acest subiect. Pentru noi un vechi subiect acum tradițional și anume transparența. În legătură cu transparența, ce rol vă asumați? Uh, Uh, domn Pascal Duhon s-a referit deja la acest uh, subiect. Nu doar că ne uh, dorim deblocarea lucrurilor în Consiliu, ci ne dorim și transparență legătură cu în care se iau deciziile în Consiliu. E ceva ce așteptăm de mult. Cum credeți că veți putea interveni aici? Și apoi, în ceea ce privește conferința cu privire la viitorul Europei, am putea vorbi mai multe despre asta, spun mai multe decât a spus colegul nostru Durand Trebuie spus că această problematică a majorității Consiliului care ne blochează de atâtea uh, ori și care ne pune în pericol uh, e o chestiune care mă, mă uh, preocupă adesea. Mă gândesc că în ceea ce privește situația statului de drept în țări precum Polonia sau Ungaria, am ajuns într-un uh, impas în Europa. Am înțeles uh, că uh, nu suntem 27 uh, uh, în aceeași barcă. Uh, există o țară care spune că nu va pune în aplicare nici de cum hotările Curții Europene de Justiție. Este vorba despre Polonia, practic ieșim aici de sub imperiul valorilor împărtășite. Ehm, deci cum puteți aporta eh, asta în ceea ce privește Convenția cu privire la viitorul Europei? Oare putem să modificăm eh, tratatele? Oare eh, chiar putem vorbi între noi și cu cetățenii despre o conferință în legătură cu ehm, acest subiect al viitorului Europei sau e doar un exercițiu gol? Domnul Burjo. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule uh, comisar, că sunteți aici. Cred că dialogul structurat uh, este foarte important. Este parte a sacinilor dumneavoastră principale pe care le-ați primit din partea președintelui Consiliei doamna, Comisiei doamna von der Leyen. Văd că sunteți în acord cu ceea ce spunea și colegul meu, oare am putea să păstrăm un contact mai uh, strâns uh, între comisie și diverse uh, comisii ale Parlamentului. INTA are o propunere conform căreia odată la două luni să avem un uh, timp de pus întrebări sau un timp alocat pentru uh, o dezbatere importantă. Poate grupul ar putea să spună de la bun început ce ar dori să discute cu uh, comisarii. Eu am experiență în acest sens la nivel național și uh, regional. Prin urmare, mi se pare că e uimitor că e atât de greu să te implici aici într-un dialog cu uh, comisarii. Cu siguranță mai putem să lucrăm la asta, să ne asigurăm că există niște interacțiuni structurate mai intense și că putem să ne implicăm în dialog și să punem întrebări. Nu mă gândesc neapărat că ar trebui să existe vreodată conflicte, ci că ar trebui să avem o relație uh, adecvată și uh, imaginez că Parlamentul ar trebui să poată să urmărească toate aceste dosare și tot ceea ce se întâmplă uh, mai îndeaproape. Până la urmă, aceasta este sarcina dumneavoastră. Apoi, în ceea ce privește subsidiaritatea, sunt de acord în totalitate cu doamna Hubner și aș dori să vă solicit și eu uh, uh, să dați atenție celor spuse doamna uh, Hübner în legătură cu parlamentele naționale, care au până la urmă competențe legislative. Sunt la nivel cu organismele, parlamentele federale. Este vorba despre articolul 51 și uh, declarația de la uh, Lisabona și plasarea Parlamentului Național pe picior de egalitate cu Parlamentul European. Apoi, începește conferința cu privire la viitorul uh, Europei. Poate nu vorbim despre o reformă instituțională masivă care este necesară, ci uh, Europa trebuie să încerce să îndepărteze neîncrederea, trebuie să ne gândim uh, apoi cum uh, lucrăm la bugetul pentru uh, viitor cum facem din Europa un actor mai internațional în ceea ce privește climatul, pacea, stabilitatea și așa mai departe. Nimic din toate acestea nu necesită o modificare a tratatelor. Iar în acest context, aș vrea să întreb ceva. Ce se întâmplă cu democrația reprezentativă și cu ce am putea să mai facem acolo? Până la urmă, tratatul de la Lisabona se bazează pe democrația reprezentativă. Există aici doi reprezentanți, eh, Parlamentul Național și Comisia, dar mai avem pe lângă asta și Parlamentele Naționale. Pentru dialogul eh, cu cetățenii e important ca cetățenii să poată fi ascultați prin intermediul diverselor organizații existente. Însă eh, mă gândesc că, că reprezentativitatea autentică rămâne la nivelul celor uh, uh aleși în parlamente naționale, regionale și în Parlamentul European. Mulțumesc, Helmut Scholz. Ja, thank you, Chair. Danke. Ich werde in Deutsch sprechen. Mulțumesc, am să vorbesc germană. Cred că e bine că sunteți aici, domnule vicepreședinte. Mă gândesc și la primul mandat unde am avut deja un astfel de dialog de care, pe care îl putem purta mai departe. Eu cred că, de fapt, avem toate posibilitățile de a dialoga despre modul cel mai bun în care pot fi implementate tratatele în politică, în viața cotidiană, de către noi, la Consiliu și în statele membre. Pentru că asta este structura multinivel a Uniunii Europene, ceea ce uh, presupune să facem politică europeană și la nivel european, dar și la nivel național. Însă cred că trebuie să fim și cinstiți atunci și, și sincer, atunci când vorbim despre conferința cu privire la viitorul Europei, despre dreptul de anchetă pentru Parlamentul European, despre dreptul de inițiativă legislativă și încercăm să găsim soluții. De ce atâtea lucruri nu funcționează? Pentru că nu e nevoie de încă o formulă de dialog, de încă o discuție în comisie. Trebuie să vedem unde e problema, unde există lipsa de disponibilitate de a transpune în realitate ceea ce tot discutăm. Și ajungem la unul dintre complexele tematice cele mai importante și anume relația dintre Parlament și Consiliu. Și întrebarea este cum anume poate uh, Comisia să intermedieze în această relație uh, dificilă, într-o manieră constructivă. Și nu se poate ca de 8 ani să solicităm acest drept de anchetă în mai multe perioade legislative, de fapt, și să nu se întâmple nimic. Și de aceea cred că Parlamentul uh, trebuie să pună punct și să um, adreseze chestiunea în instanță în fața Curții Europene de Justiție. Pentru că tot discutăm, tot discutăm și la finalul uh, perioadei legislative nu se întâmplă nimic și la fel putem uh, discuta și despre alte domenii tematice unde vedem că guvernanța nu funcționează și de aceea și întrebarea cu privire la conferința cu privire la viitorul Europei. Parlamentul European a venit cu o propunere care merge destul de departe, poate nu suficient de departe, dar și-a făcut-o deja în ianuarie. Acum suntem în februarie și conferința ar trebui să demareze pe 9 mai. Când vrem să ne întâlnim să vedem cum arată organizarea concretă? Când se creează o agora a cetățenilor în care să creăm posibilitatea ca toți cei interesați să asculte. Cum vreți să dezvoltați în continuare guvernanța la nivel european ca să devină funcțională? Ce așteptări există? Dacă pe 9 mai ne uh, întâlnim într-o mică conferință în, în cadrul președinției uh, croate la Dubrovnik, uh, acest lucru nu corespunde propunerii Parlamentului European. Aștept din partea Comisiei să preia această propunere și să arate că avem nevoie de un pas suplimentar. Pentru ca să nu ajungem la final să spunem dragi cetățeni, a fost o promisiune frumoasă, dar nu a dus la renoirea guvernanței uh, la nivel european, de care este atâta nevoie. Am vorbit că e nevoie de încredere pentru structurile guvernative ale Uniunii Europene și că această încredere nu există și ar putea să uh, scadă în continuare și de aceea uh, E absolut necesar să facem modificări aici și aici, în acest sens, cred că trebuie să vedem împreună ce anume putem face în următoarele zile și săptămâni pentru a ajunge la o modificare a situației actuale. Ceea ce înseamnă că nu putem acum, atunci când vorbim de candidați de vârf, liste transnaționale, uh, să discutăm toate lucrurile noi în lung și în lat, ci trebuie să avem o discuție și cu cetățenii. Astfel putem uh, evalua cum anume ar trebui să le arate um, legislația electorală în Europa pe viitor să da aici, se înscriu listele transnaționale și candidații de vârf, însă ar trebui să fim pregătiți să ascultăm vocea cetățenilor și ar trebui să includem în această conferință cu privire la viitorul Europei și diferite poziții redactate de Comisia AFCO în mandate precedente. Și de aceea cred că o cooperare între noi și dumneavoastră și ceilalți comisari care au competență în acest domeniu um, absolut, ne- e absolut necesară. Mulțumesc! Doamna Shahibi urmează acum pe lista mea, vă rog. Bună ziua, domnule comisar, bună ziua, doamnă președinte, stimați colegi. E prima mea întâlnire a Comisiei uh, AFCO s-au eliberat niște locuri în uh, comisii uh, după Brexit uh, și iată că astfel mă regăsesc și eu aici și sunt încântată. Ceea ce m-a motivat să mă alătur Comisiei AFCO a fost sentimentul că e mai urgent ca oricând să democratizăm Uniunea Europeană și să o facem mai lizibilă și mai transparentă pentru cetățeni. Mi se pare că Comisia AFCO este locul adecvat pentru a munci la asta. Cetățenii trebuie să știe ce se întâmplă dincolo de uh, zidurile instituțiilor uh, europene. Uh, Comisia și Parlamentul merg în direcția cea bună, vedeți la intrare Uh, pe partea sălii uh, scrie că reuniunea este difuzată pe uh, internet, la fel ca majoritatea întâlnirilor comisiilor noastre. Eu mă gândesc că atunci când avem întâlniri cu grupurile de interese, unde ne înregistrăm pe, pe site-ul Parlamentului, de fiecare dată când avem astfel de întâlniri, practic facem un efort noi, eurodeputații, pentru a comunica uh, puțin ce facem noi către cetățeni pentru a rupe acest zid dintre noi și cetățeni. E primul meu mandat și la câteva luni după alegerile europene uh, am ajuns să constat că există o opacitate uh, masivă la nivelul uh, Consiliului European. Este absolut imposibil să se afle ce se întâmplă în cadrul Consiliului, ce discută cei 27 șefi de state și de guverne. Nu știm cu cine se întâlnesc, ce discută, nu știm absolut nimic. De altfel, deplâng faptul că țara mea, Franța, dă un exemplu greșit în acest uh, sens Există un proiect de reformă pentru mai multe transparență care a fost depus în Consiliu. Se pare că există o singură țară care a blocat acest uh, proiect și anume Franța prin vocea președintelui uh, Macron, cel care spunea că dorește să democratizeze Uniunea Europeană și care acum este primul apărător al uh, ușilor închise și uh, al opacității. Îmi pare rău pentru acest comentariu. Domnule comisar, uh, aș vrea răspuns la întrebările scrise uh, uh, care v-au fost transmise uh, în uh, cadrul procedurii de audiere. În răspunsul dumneavoastră ați spus că vreți mai multă transparență pe toată durata procesului legislativ și pe de altă parte spuneți că doriți să finalizați o negociere interinstituțională în legătură cu registrul transparenței și de aici am două întrebări. Mai întâi, ca și vicepreședinte al Comisiei ocupându-vă de relațiile interinstituționale, cum puteți lucra cu noi pentru ca guvernul european să uh, facă publice pozițiile pe care le află în Consiliu? Și apoi o a doua uh, întrebare în legătură cu întâlnire cu lobiștii. Majoritatea guvernelor uh, prezintă, prezente în Consiliu refuză reuniunile publice. Prin urmare, cum credeți că ați putea să negociați în, ate- în, în, finalizați în acest context negocierile legate de registrul transparenței? Mulțumesc! Se pare că nu mai există altcineva pe listă. Dacă nu mai dorește și altcineva să ia cuvântul, dați-mi voi să uh, mai adaug și eu o întrebare uh, la lista dumneavoastră. Știu că lista deja e lungă, însă aș vrea să spun că m-am bucurat că ați subliniat că prin conferința cu privire la viitorul uh, Europei vizăm un uh, dialog între cetățenii europeni. Interpretarea mea este că lucrurile ar sta foarte bine atunci, pentru că n-am vorbit doar despre dezbateri naționale, ci și despre dezbateri între cetățenii europeni din diverse state. După cum știți, uh, propunerea Parlamentului uh, în acest sens există, se numește Agora Cetățenilor. Da, am vrea să știm de ce se blochează lucrurile la Consiliu și important ar fi să aflăm uh, în termeni mai concreți care este poziția uh, Comisiei aici. Pentru că atunci când am citit uh, comunicarea pot să spun că nu mi s-a părut că lucrurile sunt foarte evidente acolo. Avem acum o instituție blocată, avem o instituție care a venit cu o propunere ambițioasă și acum avem nevoie de o mai mare dinamică pentru ca ceva uh, realmente să se întâmple. Deci eu mi-aș dori să primesc un răspuns simplu și să uh, îmi spuneți că sunteți în barca celor care doresc să susțină aici un proiect uh, ambițios astfel încât să nu ajungem să avem niște dialoguri cum am mai avut, uh, în care să ne uh, lipsească un feedback real și uh, prin care cetățenii să înțeleagă că nu dezbatem doar ca să dezbatem, ci că, într-adevăr, luăm în calcul, în hotărârile noastre, până la urmă, cetățenii și dorințele lor. Mulțumesc și aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și eurodeputaților pentru comentarii întrebări și pentru presiunea constructivă, aș spune, de a face mai mult. Aș începe cu doamna Hübner. Întrebarea cu privire la o mai bună legiferare. Tocmai lăudam în introducerea mea noua manieră în care am reușit să comunicăm, pentru că avem uh, un schimb de opinii cordial și productiv și cu conferința președinților de comisii și cu vicepreședinții. Acesta este spiritul în care ar, cred că ar trebui să continuăm și mi-aduc aminte foarte bine când președintele Tajani sugera că pe lângă aceste întâlniri ar trebui să mai adăugăm și întâlniri informale, astfel încât să fim la curent cu privire la implementarea programului pentru că ce urmează este acum să cădem de acord cu privire la o declarație comună și prioritățile pentru acest an. Sper că vom fi în măsură să venim cu un rezultat aici și să avem un acord a celor trei instituții în ceea ce privește prioritățile legate de propunerile care urmează să fie prezentate în programul de lucru acestui an și știu că s-a început uh, să se lucreze deja pe această temă și în curs de finalizare. În ceea ce privește programarea comună, acest lucru se va face pentru prima dată. Ne-am gândit mult cum anume să avem o abordare mai bună, cum anume să acordăm o valoare strategică acestui document de programare multianual. Să ne uităm puțin și la linia orizontului pentru a avea unde vrem să vedem Uniunea Europeană peste 5 ani, peste 10 ani și mai încolo. În momentul de față încercăm să legăm această temă de primul raport anual cu privire la previziuni. Știți că este oarecum cel de-al doilea proiect uh, la firul ierbii care este în uh, răspunderea mea. Și avem o bună colaborare și cu Parlamentul European și cu alte instituții în acest domeniu și vom încerca ca aceste rapoarte de prognoză să vă fie puse la dispoziție în timp util, să fie discutate chestiunile strategice care să preia și dezbateri din Parlamentul European și din capitalele noastre și care apoi să se regăsească în programul de lucru al Comisiei în anii următori. Ideea este de a lucra la acest program și la programarea multianuală și la mm, raportul de prognoză strategică și sper că în mai-iunie vom fi în măsură să vă prezentăm ce ne-am dorit să fie inclus în acest raport. Poate că vom putea folosi același format cu CCC și vicepreședinții sau orice alt format pe care îl considerați de dorit. Acum, dacă este vorba de implementarea legii și um, adăugarea de cerințe suplimentare în fața de implementare, asta este o provocare. Mm, am vrut să analizăm um, cât de mare este problema. În Germania, de pildă, am constatat că un document legislativ a fost transpus în 1500 de acte legislative diferite. De aceea înțelegeți că nu e ușor pentru Comisie să monitorizeze transpunerea legislației în detaliu. Nu vreau să mă dau în lături de la această răspundere, dar cred că ceea ce ar trebui să facem este să continuăm monitorizarea, verificarea, folosind platforma Refit și uh, pe care chiar uh, intenționez să o schimb ca să devină mai modernă și să um, fie legată și de partea de prognoză. Și trebuie să vedem dacă ceea ce ne propunem încă mai corespunde viitorului. Dacă legi pe care le-am adoptat acum 2-3 ani în acest uh, mediu care se schimbă foarte rapid, mai corespund cerințelor viitorului. Da? Cum, dacă este vorba de aceste cerințe suplimentare la nivel național. Aș avea o propunere care s-ar putea dovedi eficientă și am discutat deja cu reprezentanții Parlamentului European. Putem discuta cu autoritățile de la nivel național și Parlamentul European are reprezentanțe în uh, țările membre și Comisia le are și ar putea semnala atunci uh, chestiuni de acest gen. Dacă un text de 50 de pagini uh, e transpus într-unul de 300, atunci ne dăm seama că ceva nu funcționează. Am putea folosi așadar acest sistem al reprezentanțelor noastre în diferitele capitale pentru a vedea modul în care un regulament este transpus la nivel național, pentru a vedea dacă uh, se adaugă o povară excesivă. Este una dintre ideile pe care încercăm să le propunem pentru ca delegațiile noastre să devină mai act, din capitale să devină mai active pentru că cred că ar trebui să aibă mai multe atribuții. Și să avem o astfel de înțelegere și cu Parlamentul European, astfel încât să putem folosi reprezentanții noștri în statele membre uh, în sensul în care aceștia să ne semnaleze dacă lucrurile o iau într-o direcție greșită. Acest lucru ar economisi foarte mult uh, timp și ar fi un răspuns la această adăugare de povară excesivă la regulamentele și directive decise la nivel european. Pentru că cetățenii nu știu de unde previn, provine această povară birocratică și cred că vine de la Bruxelles, nu din capitalele lor. Acum, câteva cuvinte legate de subsidiaritatea activă, de care s-a ocupat domnul Timmermans. Acest lucru înseamnă că vom comunica cu dumneavoastră, cu parlamentele naționale, înainte de a demara activitatea noastră. De fiecare dată când urmează adoptarea unui proiect major, veți fi informați în prealabil astfel încât să fiți la curent cu propunerile pe care le vom prezenta și să puteți comenta și participa la discuții cu noi deja în etapele premergătoare, astfel încât atunci când Colegiul Comisarilor ia o decizie să nu fie o surpriză pentru dumneavoastră. Această chestiune s-a discutat deja ca idee și vom vedea acum cum se va regăsi în propunerea adoptată de Colegiul Comisarului, domnului Domenec. Aș dori să vă reamintesc că angajamentul politic major al președintei noastre și a întregii comisii de altfel pentru a continua dezvoltarea cooperării noastre bazată pe articolul 225. Dacă aș spune că în mod automat vom respecta orice uh, drept de inițiativă din uh, un raport din proprie inițiativă, n-aș spune adevărul, pentru că acest mecanism trebuie nuanțat Dacă orice raport din proprie inițiativă ar fi urmat de o propunere legislativă din partea Comisiei, nu am respectat proporționalitatea și subsidiaritatea. Și aici, poate exagerez puțin, dar înțelegeți că dacă dreptul de inițiativă legislativă vine pe o temă pe care deja am acoperit-o, nu o vom face și a doua oară. De aceea, în spiritul unei mai bune colaborări în acest sens, cred că e bine să avem o formă mai apropiată de colaborare, astfel încât să ne ținem la curent în avans uh, vis-a-vis -vis de ce se preconizează. Uh, from the uh, side of the, of the both institutions to make astfel încât fiecare instituție să fie informată cu privire la ceea ce intenționează să uh, facă cealaltă. Astfel încât atunci când Comisia vine cu o propunere, ambele instituții să fie mulțumite și să se parcurgă mai ușor etapele negocierilor în trialog. domnule De Veza, domnul Scholz și alții, doamna Bishop, s-au referit la chestiunile pe care le discutam deja de mult timp. M-ați întrebat ce putem face pentru a convinge Consiliul să meargă în direcția cea bună. Și eu pot să vă spun că am fost uh, surprins că în timpul celor 5 ani când am fost comisar pe relațiile interinstituționale, după care am lucrat 5 ani pe energie și când m-am reîntors am constatat că toate dosarele erau încă acolo. Deci mă gândesc acum ce pot face mai bine de data asta și sunt dispus să discut cu dumneavoastră și Consiliul pe aceste teme care trenează de mult și mm, voi discuta cu triul președinților pe toate aceste chestiuni rămase în discuție și voi reveni să vă informez cu privire la intențiile acestora. Poate că ajungem la o propunere de compromis, care poate că chiar dacă nu corespunde 100% preferințelor dumneavoastră și nici 100% celor a Consiliului, ar fi bine să încheiem totuși uh, unele dintre aceste dosare sau să cădem de acord că pozițiile noastre sunt atât de diametral opuse încât sunt uh, greu de finalizat și poate că ar trebui renunțat la ele. Eu vă dau aici un răspuns uh, spontan, da. Asta aș sugera dacă considerați că este o idee bună. Să ascultăm părțile interesate și să vedem dacă dosarul poate fi încheiat sau trebuie reluat de la zero. Pentru că altfel și succesorul meu se va mai ocupa de dosare o derulare de atât de mult timp. Dacă considerați că trebuie să mergem în această direcție, sunt dispus și eu să o îmbrățișez. Acum câteva săptămâni am avut o întâlnire foarte bună pe comitologie și și aici s-au discutat astfel de categorii și înțeleg că o parte din blocajele existente se datorează faptului că poate în ultimii ani am neglijat, dacă mi-e permis să spun așa, sau poate că n-au fost suficiente eforturi din partea tuturor de a avea mai multe astfel de întâlniri comune între Parlament și Consiliu. Poate că putem încerca pe teme concrete, într-o manieră informală, unde să se întâlnească principalii actori pentru a ne înțelege și să vedem care sunt uh, posibilitățile unei colaborări ulterioare și să vedem unde ajungem că și pentru noi este dificil. Știm că există uneori tensiuni între Parlament și Consiliu, tensiuni care blochează progresul, ceea ce nu e bine pentru Uniunea Europeană. S-a mai vorbit și de problema unanimității și chestiunea statului de drept. Ca să fiu sincer, acum în ceea ce privește statului de drept în Polonia. Am participat la două consilii afaceri generale în acest mandat și a fost o dezbatere cu privire la Polonia și una cu privire la Ungaria și în ambele cazuri um, dezbaterea a fost dinamică, robustă și va continua să figureze pe ordinea de zi și știi că cole- știți că colegii um, din comisie, doamna Jurova în speță, va veni cu o prunere pentru un nou mecanism de monitorizare a stratului de drept pentru a vedea, a analiza cum se respectă statul de drept în statele membre și pentru a vedea cum anume aceste țări uh, sunt uh, comparabile și sperăm că acest lucru ne va permite să avansăm. Doamnei Burjoa, aș dori să-i spun că cei care au lucrat cu mine înainte în cadrul AFCO știu că de fiecare dată când sunt invitat, vin. Dacă doriți să invitați alt comisar pe altă temă, mă voi asigura că vor veni. Depinde așadar foarte mult și de dinamica care va lua naștere între noi, să știu care este frecvența pe care vă doriți. m aș bucura să fiu interlocutorul principal, însă dacă aveți întrebări specifice pentru colegii noștri în ceea ce privește transparența sau conferința pentru viitorul Europei, colegii mei vor fi bucuroși să vină. Președinta noastră a fost foarte clară că trebuie să colaborăm foarte strâns și o vom face. Acum, mm, legată de întrebarea domnului Scholz, doamnei Bishop, în ceea ce privește conferința cu privire la viitorul Europei, vă pot spune foarte clar că vom face tot posibilul pentru a ne asigura că vom ajunge transmită mesajul la cât mai mulți cetățeni posibil. Și aici, sigur, depinde de orice susținere, îl vedem Parlamentul European, desigur, ca unul dintre cei mai apropiați aliați. Va trebui să vedem uh, cum uh, structurăm aceste întâlniri de la întâlniri uh, în primării până la întâlniri online. Probabil ar trebui să fim creativi și în ceea ce privește locul de întâlnire cu cetățenii. Dacă vrem să ne întâlnim cu tinerii, trebuie să mergem în capitale, în universități, dar și în teren și încă un lucru important, e nevoie ca aceste întâlniri să aibă și un follow-up. Pentru că știu că una din frustrările cetățenilor după consultările pe care le-am avut în trecut a fost că aveau senzația că nu le-am respectat um, părerea, în sensul că răspunsul care a venit din partea noastră a fost unul fie foarte tehnic, fie nu a venit deloc. Acum, care vor fi obiectivele conferinței cu privire la viitorul Europei? În funcție de rezultate, suntem dispuși să venim cu măsuri legislative și nu excludem schimbarea tratatelor, dar din experiența ultimului Consiliu Afaceri Generale vă pot spune că fiecare a, stat membru a intervenit, dar pe schimbarea tratatelor au venit două state membre. Unul din state pentru că dorea adăugarea de competențe noi la nivel european, alt stat membru pentru că dorea opusul. O discuție instituțională poate că nu e soluția pe care și-o doresc cetățenii. De aceea trebuie să mergem pe o soluție duală, să discutăm chestiunile importante pentru cetățenii noștri și pe de altă parte să avem discuții și cu audiență care înțelege mai bine cadrul instituțional al Uniunii Europene, deficiențele și uh, unde anume trebuie să îmbunătățim uh, cooperarea noastră și Comisia va face tot posibilul pentru a răspunde la aceste solicitări și să facă follow-up-ul corespunzător și sunt convins că și dumneavoastră veți, ne veți controla, ne veți uh, împinge într-o direcție astfel încât de îndată ce avem un rezultat clar al acestei conferințe, să venim și cu acțiuni. Deci, în, al doilea, în a doua parte a mandatului, cred că va trebui să venim cu rezultate vis-a-vis -vis de solicitările cetățenilor. Ultima întrebare a doamnei Shaibi în legătură cu transparența. Cred că aici, pentru a fi 100% corect, cred că am avea nevoie de o, o deschidere din partea ambelor părți. Pentru că știți că există discuții și între Comisie și Parlamentul European, conduse de predecesorul meu, domnul Timmermans, pe baza principiului că Însă contactele cu Parlamentul European nu au ajuns la o concluzie fericită. Înțeleg uh, uh, poziția dumneavoastră, însă dacă ar exista o deschidere din partea Parlamentului, o, apor, o apropiere de poziția noastră, ar fi o susținere pentru transparență, pentru munca noastră în Uniunea Europeană și vom putea să progresăm. Probabil ați uh, uh, auzit că mm, în Italia s-a anunțat că se vor deschide uh, și se vor face publice toate întâlnirile pe care le au deputații respectivi deci sper, doamnă președinte, că am răspuns la întrebările care mi-au fost adresate de către eurodeputați. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, și cred că ați primit foarte multe întrebări, ați încercat să le, răspunde, să le răspundeți. Cred că mai sunt uh, câteva întrebări restante, însă vom avea alte ocazii pentru a le discuta. Vedeți uh, angajamentul colegilor în ceea ce privește conferința, dar și pe chestiunea transparenței și a definiției și așa mai departe. Înțeleg că nu mai există diverse sau ceva de menționat. Văd că toată lumea este deja gata de plecare, însă aș dori să vă anunț că următoarea noastră reuniune va avea loc în data de 17 martie 2020 de la 9 la 12.30 și va continua de la 14.30 la 18.30. Vă mulțumesc din nou, o seară plăcută tuturor!